Dzień dobry, witam Państwa. Myślę, że czas rozpocząć. Mamy. Bună dimineața tuturor, spune președintele. Începem reuniunea noastră. Jak zwykle poprosimy naszych tłumaczy o zaprezentowanie swojej... Ca de obicei, dorim să dăm întâi de toate cuvântul interpreților, cărora le urez bun venit, pentru că au să ne transmită un mesaj. Mesajul interpreților este în felul următor. Astăzi este ziua 36 de protest împotriva impunerii unilaterale a condițiilor de muncă. Prin urmare, nu vom acorda prelungiri. O să se oprească reuniunea la ora stabilită în program. informație. Mulțumim pentru această informație. Haideți acum să mergem mai departe, spune președintele punctul 7 de pe ordinea de zi este cel cu care vom începe reuniunea în această dimineață. Pe 21 iunie, Secretariatul Agri a circulat proiectul de raport tuturor membrilor prin procedura scrisă. Nu au fost ridicate obiecții E vorba despre echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia și în Moldova. N-am să citesc tot titlul, spune președintele. În orice caz, nu au fost obiecții înainte de termenul uh, fixat pe 6 iulie și în conformitate cu regula 50 cu 2 se consideră că raportul este adoptat și că nu e necesar un vot. Astfel, am terminat punctul 7. Putem trece mai departe la punctul 8. Fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și abrogarea directivei Consiliului 90 pe 167 CEE. Doamna Aguilera e raportoare și cred că ar fi mai nimerit să dau cuvântul doamnei Aguilera. Ea este cea care ne poate explica cel mai bine întreaga procedură. Vă rog. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, regulament, uh, împreună cu cel referitor uh, la produsele veterinare, de care s-a ocupat Comisia ENVI, Um, se ocupă de tot ce înseamnă alimente pentru animale, noile controle și noile cerințe impuse acum. Și ne concentrăm în special pe rezistența la antibiotice. Există acum o nouă planificare și um, publicul cunoaște mai mult aceste subiecte că, um, așa încă trebuia să dăm mai multă atenție atât bunăstării animale cât și sănătății, atât animale cât și umane. De aceea ne-am concentrat pe furajele medicamentate și în sfârșit am ajuns la un acord cu Consiliul, mulțumită de asemenea și uh, lucrărilor extraordinare făcute de um, președința, președinția bulgară, care a făcut eforturi deosebite pentru a încheia atât dosarul uh, medicamentelor veterinare cât și uh, Uh, documentului referitor la furaje. Um, dacă puteți, vă rog să faceți liniște în sală, este foarte zgomot, spune doamna Aguilera. Deci ambele uh, dosare, până la urmă, um, au, um, se bucură de acordul Consiliului și al Parlamentului și uh, Acum sper să aprobăm și noi acordul Consiliului, care în mare măsură corespunde celor aprobate de Parlament inițial. Eu vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru uh, eforturile depuse și pentru ajutor. De asemenea, personalul tehnic um, a făcut o treabă foarte bună, pentru că dosarul a fost foarte dificil, foarte tehnic. Și um, Sandra Lodaschi și domnul Marcelo au fost uh, implicați, ne-au ajutat Maggie Cortar și asistenta mea, Malen Gonzalez. Fără ajutorul lor nu uh, am fi putut uh, să pregătim acest dosar. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru ajutor, pentru că fără ei nu am fi putut uh, să mergem înainte cu acest uh, raport foarte tehnic. Sper că am ajuns la un rezultat bun și că vom avea și aprobarea în plen până la urmă. Mulțumesc, spune președintele, așa cum ați spus, a fost un dosar tehnic, un raport foarte complex și foarte cronofag și oricum interconectat cu alte dosare legislative. Sunt rapoarte foarte, foarte complicate. Haideți acum să votăm. E vorba de acordul provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale în ceea ce privește fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și aprobarea directivei 90 pe 167 CEE. Va fi un vot. E un vot electronic. V-aș ruga să utilizați cartela de vot. Și haideți să începem. să deschis votul. Am închis votul. Prea multe voturi de la EFDD. Un uh, vot de la EFDD trebuie să dispară. Un vot de la EFDD. Chairman, we have. <laughs> nice one. Chairman, we have three... Domnule președinte, avem trei cart- cartele albe. Nu înseamnă că avem uh, trei drepturi de vot? Atunci e o problemă cu calculatorul meu, fiindcă aici mi-apare un vot în plus. Președintele să hotărască. Aduceți un mecanic belgean de treabă care să rezolve. Proszę Państwa, w takim razie jest prośba. Președintele fără microfon. Ponowne głosowanie. Vom vota din nou. Președintele nu vorbește în microfon și deci nu îl putem auzi. S-a deschis votul acum. Închid votul. Dragi colegi, oricum nu este cu impact asupra rezultatului final, deci putem închide votul. Mulțumesc! Iată, am terminat votul. S-a terminat uh, sesiunea votării și cer serviciilor tehnice să se asigure că lucrurile merg fără cusur. Domnule Agnew, fără microfon, rugăm pe vorbitor să pornească microfonul. Hmm. Domnule președinte, mulțumesc m-ați asigurat că veți rezolva problema. Fiindcă mie mi se pare că nu-i curat aici. Nu am takiej mocy, sprawczej, aby oddziaływać na urządzenie. Președintele, am control asupra echipamentelor electronice. Nici nu gestionez eu problema, însă serviciile tehnice trebuie să ia notă de asta. Mulțumesc foarte mult pentru vot, doamnelor și domnilor. Haideți să trecem la subiectul nou de pe ordinea de zi. E vorba de normele privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune, E vorba de planuri strategice PAC, de pregătit, după cum am spus, de către statele membre E vorba de ambii piloni, după cum știți. Au fost numiți raportori. Sunt trei propuneri, trei raportori și vom începe cu primul raportor. Ne-am străduit să ne mișcăm cât mai repede posibil, spune președintele, dar a durat ceva. Între anunțarea propunerii legislative și ceea ce a urmat după aceea. Deci trebuie să accelerăm munca pentru a avea discuția înainte de vacanță, astfel încât raportorii noștri să poată elabora rapoartele. dorim să uh, transmitem primele comentarii raportorilor și să păstrăm legătura cu ei chiar înainte de vacanță. Discuția va avea loc astăzi și pe viitor am vrea să existe mai puține amendamente numărul lor să nu mai fie așa impresionant și de aceea este foarte important să facem observațiile și să spunem ce uh, ne interesează uh, înainte, în așa fel încât raportorul să poate include deja, să poate include deja în calupul de text uh, părerile noastre. Primul raport cu privire la planurile strategice. Doamna Eranț Garcia e cea care se ocupă, apoi domnul Dumitrov va vorbi, este vicedirector la DIGIAGRI. El se va referi la... El va prezenta perspectiva comisiei, mă scuzați. Dar mai întâi, raportoarea Eranz Garcia. Foarte, foarte pe scurt să ne introduceți în temă. Muy bien, muy buenos días. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, pentru a putea avea o dezbatere parlamentară, trebuie să analizăm uh, notele de subsol ale acestei propuneri. Comisarul ne-a spus uh, de la bun început că nu dorea să facă o reformă foarte profundă. Nu, însă realitatea este că nu sunt doar schimbări administrative acolo. Există modificări de substanță, de conținut, modificări față de situația actuală și față de uh, stadiul actual al PAC. Deci nu e vorba de o reformă mică, ci de o adevărată revizuire cu schimbări de substanță. Aceasta este, acesta este adevărul. Uh, Propunerea are de asemenea și uh, foarte multe necunoscute și ridică multe semne de întrebare și încăpățânarea comisiei de a avea o abordare legată de rezultate generează incertitudini la toate nivelurile. Rezultatele finale pentru a uh, spori veniturile producătorilor ar putea să nu fie cele pe care ni le dorim pentru că există dificultăți în aplicarea noilor planuri strategice și uh, pentru că este posibil să trecem de la un sistem pur prescriptiv la unul pur uh, bazat pe sancțiuni. Concepția acestei politici este destul de vagă. Ea se bazează pur și simplu doar pe reduceri bugetare. Nu există motive obiective dincolo de reducerile bugetare pentru această modificare nerespectarea, cum vă spun, a noilor obiective naționale care se stabilesc prin planurile strategice ar duce la impunerea de sancțiuni care ar însemna o mai mare cofinanțare ascunsă a cheltuielilor uh, PAC. De aceea ne-am uh, confrunta cu renaționalizarea acestei politici. Una dintre cele mai importante noutăți cu, pe care ni le propune Comisia este să le, să extindem condiționalitatea pentru a include pe micii uh, agricultori. Până acum, după cum știți, uh, uh, gospodăriile care primeau uh, 1500 uh, de euro, deci micii fermieri, uh, erau scutiți de condiționalitate. Acum, acest regim simplificat și-ar pierde rațiunea de a exista Uh, pentru că în baza noi propuneri uh, lucrurile ar fi obligatorii pentru toată lumea. De aceea cred că ar fi important să analizăm posibilul impact în ceea ce privește birocrația pe care ar trebui să o facă um, hârțogăria pe care trebuie să o facă agricultorii um, sarcina administrativă respectiv, pentru că nu cred că noul sistem ar fi în avantajul micilor agricultori. Poate că mă, mă întrebați uh, câți oameni sunt implicați, însă vreau să spun că sunt state membre în care 90% din cei care beneficiază de PAC intră în această categorie. Există state membre în care 90% din beneficiari sunt în această categorie, repet, de aceea cred că trebuie să găsim o formulă care să facă aplicarea mai uh, ușoară și să nu facem mai mult rău uh, dacă renunțăm la sistemul actual. De asemenea, trebuie să fim atenți la noua schemă ecologică din pilonul 1. Acesta uh, reprezintă încă un efort de a da peste cap pacul. Uh, Însă problema este că această schemă nu diferă de regimul măsurilor de mediu care există deja în politica de dezvoltare rurală. Ambele tipuri de stimulente de mediu sunt, se suprapun. De aceea, ă, gestionarea celor două ar putea ă, presupune dificultăți serioase. Dacă ținem cont și de faptul că um, Comisia vine cu propuneri de condiționalitate care sunt complicate de măsurile de înverzire, de ecologizare, uh, înseamnă că trecem pragul măsurilor uh, de mediu care ar trebui să existe deja în uh, ecosistemele respective și în cadrul măsurilor pentru dezvoltare rurală existente. Deci se merge mai departe de condiționalitate. Uh, deci, uh, măsurile din pilonul 1 și pilonul 2 ar fi puse practic în aceeași oală. În ceea ce privește uh, aspectele de mediu, trebuie să spunem că în propunerea comisiei nu se regăsește posibilitatea de a include leguminoasele uh, la deficitul de alimente pentru vite cu care ne confruntăm în Europa. Această producție de interes ecologic de legume nu este inclusă în propunerea comisiei. Și încă ceva, proiectul legislativ are necunoscute în ceea ce privește relația obligațiilor de mediu care ar fi aplicabile anumitor tipuri de culturi. Vă dau un exemplu al culturilor permanente. În reforma anterioară a fost o adevărată luptă să explicăm și să-i facem să înțeleagă pe cei care nu cunoșteau realitatea culturilor permanente. Să, am încercat să-i facem să înțeleagă cât este de greu să schimbăm tipul de cultură și se face să înțeleagă normele de mediu. În 2013, în sfârșit, s-a înțeles și aceste culturi permanente au fost scutite de aplicarea anumitor norme de mediu. Acum ne aflăm în aceeași situație. Ne-am întors de la punctul de plecare. Un alt nucleu al propunerii o reprezintă redistribuirea ajutoarelor din PAC pentru îmbunătățirea sprijinului uh, acordat uh, gospodăriilor mici, uh, exploatațiilor mici. Măsurile propuse impun să, o analiză pentru a evita ca fondurile să fie transportate, transferate de la exploatațiile profesionale la cele care o fac doar cu jumătate, de, uh, um, jumătate din timpul acordat. Ajutoarele um, scad progresiv, începând cu 60.000 de euro. Acest lucru poate duce la o divizare, la o uh, fragmentare a exploatațiilor pe care le finanțăm acum pentru a nu se depăși acest prag. În 2013, doar uh, Franța a uh, recurs la această metodă, însă circunstanțele Franței nu uh, se regăsesc în celelalte state membre, deci trebuie să fim foarte atenți la această măsură. În ceea ce privește plafonarea, trebuie să vedem care este efectul plafonării. Însă nu trebuie să-i penalizăm pe agricultori um, pentru că fac eforturi pentru concentrarea efortei, ofertei. Oferta trebuie să fie concentrată, acest lucru se vede tot mai des. Noi însă mergem în sens contrar și uh, promovăm atomizarea producției. Reducerea uh, ratei de cofinanțare pentru măsurile din acest pilon este un alt element. Comisia știe că multe state membre au probleme de lichidități și unele regiuni se confruntă cu dificultăți economice reale, ceea ce um, um înseamnă că sunt probleme cu programele de dezvoltare rurale. Dacă reducem fondurile uh, pentru aceste măsuri nu facem decât să înrăutățim situația care este deja destul de proastă. Comisia nu a iertat nici măcar regiunile cu cele mai mari dificultăți și vreau să subliniez aici uh, situația regiunilor ultraperiferice în care se propune o reducere uh, între 85% și 70% uh, a fondurilor acordate acestor regiuni. Iar regiunile ultraperiferice au cele mai mari probleme economice în acest moment și situația nu ne așteptăm să se schimbe în următorii ani. Transferurile de fonduri de la un bilon la altul, uh, pe care, uh, care ne este oferită ca panaceu universal, uh, înseamnă că dezbrăcăm practic un sfânt pentru a îmbrăca pe celălalt, dar primul rămâne în pielea goală. Măsurile propuse de comisie nu um, includ niciun uh, criteriu pe baza uh, căruia să se facă schimbările respective. Nu înțelegem de ce se schimbă procentul de fonduri acordate pentru măsurile de mediu. Nu explică care a fost criteriul pe baza căruia s-a dat această decizie. Trebuie să fim atenți, de asemenea, um, um, să fim atenți la faptul că pentru lanurile strategice se aplică foarte mult principiul subsidiarității. Acesta pare a fi motoul noii reforme și el uh, poate să ducă la o diversificare excesivă a politicii agricole, care nu va mai fi atât de comună cum a fost ea până acum. Această reformă trebuie să respecte structura administrativă a statelor membre. Este, într-adevăr, diferită de la un stat membru la altul. Trebuie ca PAC să permită statelor membre să aibă mai multe organisme de gestionare, de administrare, nu doar unul. Sistemul actual al programelor de dezvoltare rurală um, au um, delegat competențele în anumite regiuni. Acesta este cazul Spaniei, de exemplu. În ceea ce vește calendarul, cred că trebuie să reflectăm asupra lui. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți. Considerați că vom avea timp suficient? Credeți că suntem în măsură să reducem numărul de amendamente? Credeți că uh, putem uh, avea dezbateri în aceste condiții. Vreau să-mi spuneți cum gândiți și țineți uh, cont de faptul că în ceea ce privește mediul este implicată și Comisia ENVI, care are um, o capacitate de a da aviz în ultimul moment asupra um, măsurilor uh, luate în comisia noastră. Vă stau la dispoziție, aștept cu mult interes opiniile noastre și vă rog să-mi răspundeți la problema legată, la întrebarea legată de calendar. Mulțumesc! Bardzo dziękuję pani poseł. Mă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, haideți să începem cu raportorii din umbră. Nu vreau să limitez timpul dumneavoastră de intervenție. Și mai întâi, doamna Noișel, dacă e. Vă rog. Mulțumesc. Mă adresez raportoarei mulțumindu-i pentru prezentarea exhaustivă pe care a făcut-o. Într-adevăr, avem uh, un dosar stufos în față în ceea ce privește reducerea mijloacelor financiare. Ne-au șocat pe noi toți și suntem de părere că aceste reduceri sunt distribuite inegal pe cei doi piloni și că se pune sub semnul întrebării dacă uh, putem să avem o politică agricolă comună bună în viitorul apropiat, dacă vom reuși să acoperim toate sarcinile. Acesta este unul dintre cele mai importante subiecte, faptul că o bună politică comună înseamnă și o dotare financiară bună. Și aici uh, trebuie să facem front comun. Și doresc să mai spun încă un lucru. Înțeleg ce a făcut Comisia cu acel model uh, de oferire a unui program, dar ce se întâmplă cu uh, această, aceste posibilități care au fost oferite statelor membre, cumva să le creeze impresia că ele sunt răspunzătoare de tot ceea ce vine? Nu, nu e oare cumva intenția Comisiei de a se dezice de anumite responsabilități și mi se pare că a venit cu un program cadru foarte slab. L-am întrebat și pe comisar data trecută în ceea ce privește calcularea salariilor și a veniturilor în agricultură și calculul ce se fac la pilonul 1. Pentru mine a fost foarte important să arătăm că asta se poate întâmpla dacă există locuri de muncă decente, plătite decent, se plătește salariul minim, cel puțin, și așa mai departe. Răspunsul comisarului a fost, nu ține de noi, ține de statele membre. Eu cred că s-a arătat foarte clar cum Comisia, prin cadrul pe care l-a oferit, n-a oferit, de fapt, uh, chiar asta, un cadru, ci ceva foarte, foarte slab, care nu face testul viitorului și care, din potrivă, ne poate fragmenta. Sunt decizii foarte importante, de exemplu, ce fel de salarii ar putea fi obținute și dacă ele nu sunt unitare, atunci țările vor fi uh, uh îndepărtate una de alta. Este un comentariu care trebuie transmis comisiei. Da, pot să trăiesc un uh, nou model, delivery model, dar asta ar însemna să avem date foarte clare de la comisie despre ce să se întâmple în anumite domenii și cu un uh, cu reguli omogene ale jocului. Însă, deocamdată, situația este una extrem de fragmentată și vom ajunge uh, la mari probleme dacă statele singure vor face propriile programe de uh, furnizare de modele. Și sper să avem un obiectiv comun, și anume ca agricultura pe viitor în Europa să rămână o politică agricolă comună posibilă, în așa fel încât familiile de agricultori să reușească să își prezinte domeniul ca fiind unul atrăgător, să rămână oameni în acest domeniu și de asemenea sunt bani plătiți uh, uh, de la buget, sunt banii contribuabililor și trebuie ca acești bani să fie investiți pentru valoare adăugată europeană, căci nu este vorba doar de valoare adăugată care vizează direct pe agricultori, ci este vorba de valoare adăugată ecologică, de valoare adăugată socială și așa mai departe. Eu cred că se vor face măsurători foarte clare după această reformă, dacă va fi sau nu valoare adăugată. Și depinde totul de jocul care se va derula între comisie și statele membre. Dacă însă punctul de pornire este un cadru foarte slab, va fi foarte greu să ajungem la valoarea adăugată. Mă refer la un alt aspect foarte concret cu toții suntem de părere că primele hectare trebuie promovate mai bine sau tinerii fermieri. Dar și aici comis, Comisia a venit cu o propunere slabă, fără să facă un front comun între statele membre. Oare pe viitor PAC uh, mai uh, poate face față acestor uh, subiecte și va mai putea oferi răspunsuri, pentru că deocamdată, repet, cadrul este foarte slab. Vom avea o politică agricolă comună doar mulțumită nouă dacă intervenim noi. Deci Parlamentul trebuie să arate și să spună asta. Noi vom aduce îmbunătățirile pe care, din păcate, nu le-a oferit Comisia. Și se prea poate ca mulțumită nouă să rezulte ceva din această reformă, dar nu știu cum e cu încadrarea în timp. Ar trebui măcar să încercăm să respectăm calendarul și, în orice caz, cel mai important este să avem o bună activitate, rapidă, dar și bună. Măcar să încercăm. Iar în ceea ce privește cooperarea cu Envi, câteva cuvinte. Știu că adesea se discută în termeni controversați dacă e bine sau nu să facă Envi un aviz, să se amestece, să se bage. Unii spun că se bagă Envi în politica agricolă comună. Eu cred că trebuie să facem front comun cu ei, fiindcă populația cumva percepe că acest subiect fiind la comun, pentru că a separa pacul de mediu poate să se facă din punct separarea asta PAC față de mediu se poate face din punct de vedere bugetar, dar nu altfel. Deci n-ar trebui să percepem că cei de la Envi se bagă ca musca în lapte, ci ar trebui să recunoaștem că poate să fie o contribuție utilă. Și uh, noi, cei de la SND, vom discuta foarte bine unii cu alții, vrem să cooperăm foarte bine la nivel transpartinic. Îi ofer raportorului garanția că din partea mea uh, va avea toate contribuțiile necesare. Vrem să existe o politică agricolă comună mult mai bună, să fie mai ușor pentru fermieri și, evident, să întrezărim valoarea adăugată. Doamnelor și domnilor, am spus că nu voi limita timpul de vorbire, dar știți, chiar șapte minute. A trebuit să intervin și să vi-l limitez. Deci vă rog, vă rog țineți cont de acest lucru. Do Doamnelor și domnilor, suntem cu toții în favoarea cooperării cu Envid. Am avut uh, ședințe comune la care a fost prezent Uh, un uh, a fost, uh, a fost reprezentat un vicepreședinte și membrii nu au fost reprezentați. Singura excepție este reprezentată de cei care sunt vicepreședinți sau supleanți în Comisia Envi. Deci aici cred că e o problemă de atitudine și de prezență, pentru că subiectul este important. Dau acum cuvântul domnului Nicholson. Da, vă rog, nu pentru șapte minute, spune președintele. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știți foarte bine că n-aș face niciodată așa ceva, să depășesc eu cu atât de mult timpul, deci uh, o să încerc să fiu foarte concis în ce spun. Uh, dați-mi voi să încep uh, prin a mulțumi doamnei Eranț pentru o prezentare foarte bună. Cred că a făcut foarte bine ce a făcut. Trebuie să fim realiști. De fapt, suntem la începutul unui proces foarte lung Uh, și dificil și care nu se va termina în această legislatură, ci va merge mai departe în următoarea și o să trebuiască multă muncă uh, și următorul Parlament va trebui să se ocupe de asta în această comisie. Politica agricolă comună este în principal despre susținerea producției alimentare, uh, de alimente bune pe care consumatorii vor să le cumpere și asta produc Uh, agricultorii europeni, dar uh, vedem că există anumite schimbări. Uh, situația se poate schimba foarte rapid. Discuțiile comerciale pot schimba situația peste noapte aproape. Am văzut asta în sectorul lactatelor la data trecută când am negociat, toată lumea vrea să taie bugetul pentru că agricultura se descurcă atât de bine și fermierii se descurcă atât de bine. Și până am ajuns la reforma PAC, fermierii nu mai știau ce să mai facă, erau într-o situație dezastroasă și marjele lor de profit erau cele mai uh, joase. Și asta e realitatea. Lucrurile, situația se poate schimba uh, foarte rapid. Sectorul presupune o serie de uh, provocări, uh, fie de la nivel intern, fie din uh, negocierile comerciale internaționale și probleme de mediu. Avem și problema reprezentată de faptul că Marea Britanie va pleca și asta înseamnă reduceri bugetare, probleme bugetare. Trebuie să vedem cum vor fi rezolvate aceste probleme. Dar va trebui să ne asigurăm că fermierilor li se dau instrumentele necesare ca să facă față acestor provocări și să producă alimente de bună calitate. Sigur, e nevoie de uh, finanțare adecvată, asta este o mare provocare. Nu există uh, niciun copac în care să crească bani pe undeva în Europa. Niciun stat membru nu cresc bani în copaci. Nu se pot crea bani de acolo de unde nu există. Există un buget și trebuie să ori îl respectăm, ori nu îl respectăm. Și Europa trebuie să respecte acest buget. Asta e situația, asta sunt faptele. Cine știe, poate în trei ani, când vom ajunge la sfârșitul acestui proces, situația se va fi schimbat. E posibil. Dar acum asta e problema, asta e situația și dacă nu, uh, nu cerem mai multă susținere, mai mulți bani, uh, trebuie să spui și de unde vin acești bani. Și trebuie să spun că eu mă uit la situația agriculturii în regiunea mea și trebuie să spun că toți acești oameni care strigă că trebuie ajutați uh, fermierii tineri. Fermierii tineri votează cu picioarele, ca să spunem așa, adică pleacă. Ei nu mai intră în această activitate agricolă, indiferent ce facem noi. Uh, pentru că văd oportunități mai bune în altă parte. Și e normal. De ce să lucreze 365 de zile pe an uh, și să-i vadă pe prietenilor cum se distrează și trăiesc mult mai bine din alte joburi? Deci trebuie să schimbăm uh, abordarea sau trebuie să venim cu idei mai bune și nu există soluții rapide și ușoare. Fiecare reformă a agricole, politicii agricole comune face ca această politică să fie din ce în ce mai puțin comună. Deci, uh, înainte de a face propuneri de schimbare, să nu uităm că înainte susținerea era bazată pe animale. Uh, fermierii știau uh, de unde vin banii. După aceea s-a trecut pe plăți bazate pe suprafață și Dumnezeu știe unde ajung banii acum. Deci toți banii erau câștigați de crescătorii de animale de oi, de porci, de vaci. acum fiecare fermier din Europa vrea câte o bucățică și asta uh, îi distruge pe fermierii care cresc animale, pe crescătorii de animale. Crescătorii de animale sunt cei care vor fi distruși în această situație și restul vor supraviețui. Există o provocare extraordinară pentru următorul Parlament. Îi doresc uh, noroc, eu nu o să mai fiu aici și sigur m-aș bucura să văd că reușesc să-i facă față. Dați-mi voie să închei spunând că uh, mi se pare că Comisia Agri își abandonează responsabilitatea de a acționa în numele industriei agricole în Uniunea Europeană și uh, dă această responsabilitate Comisiei Envi. Ar trebui să fie rușine, să vă fie rușine pentru asta. Ar trebui să vă dați demisia. Nici măcar n-ar trebui să încercați să mai spuneți că susțineți agricultura și fermierii Uniunii Europeană dacă faceți acest lucru. Asta e provocarea, cred. Și asta e responsabilitatea noastră și asta, despre asta e vorba reforma PAC. Sigur, ascultăm tot ce se spune și preluăm ideile. Nu avem noi, poate, înțelepciunea lui Solomon în ce privește agricultura. Dacă alții au idei mai bune, le preluăm noi. Dar cred că e responsabilitatea acestei comisii și numai acestei comisii și acum și în viitor să se ocupe de reforma PAC și nu Comisia ENVI. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Tak, panie pośle, minuta krócej ale tylko minuta. Da, într-adevăr, ați vorbit cu un minut mai puțin, spune președintele. Dar doar un minut. Cred că ar trebui să examinăm uh, problemele legate de proprietate și de finanțare. Nu e ca și cum toată lumea poate avea suprafețe de teren în proprietate și să nu primească plăți. Plățile trebuie să vină la cei care lucrează pământul. Domnul uh, Hoitama. Yes, thank you very much, Chair, and uh, I would like to thank... Da, mulțumesc foarte mult, uh, doamne președinte. Mulțumesc, doamne Ranz, Garcia Ranz, pentru raportul său, pentru că stabilește multe idei la care trebuie să ne uităm. La fel, colegii uh, raportori de umbră au spus lucruri interesante și pentru mine uh, E important să văd că propunerea Comisiei are un lucru bun și anume să facem legătura între, mai, mai puternic între banii investiți și rezultatele obținute. Și de aceea susțin uh, noul model uh, uh, pentru că este important ca sectorul european să, fie mai, să devină mai rezistent la provocările viitoare avem uh, provocări legate de comerțul internațional și de alte uh, efecte adverse sau uh, provocări legate de biodiversitate, de schimbările climatice și așa mai departe. Deci vrem ca prin această politică agricolă comună, vrem ca fermierii europeni să fie mai rezistenți la toate aceste provocări și cred că este bine că avem o abordare mai adaptată din partea statelor membre. Sigur, Finlanda are o abordare complet diferită față de sudul Portugaliei, să zicem, și așa mai departe. Și, de asemenea, e important ca fermierii să aibă un cuvânt de spus uh, la nivel regional și național uh, în legătură cu aceste programe. Deci, ce vor ei realmente, ce instrumentele trebuie și, de exemplu, ce vedeți acum este că dacă vor să investească în biodiversitate, în lupta cu schimbările climatice, să fie mai competitivi, de multe ori ei au probleme uh, care le vin din alte legi, care intră în conflict. Uh, prevederile lor intră în conflict. Uh, nu știu, poate Natura 2000 sau altă legislație uh, nu le permite să facă ceea ce vor să facă. Deci, practic, uh, au mâinile legate. Așadar, aș vrea mai multă claritate pentru fermieri, pentru că foarte mulți fermieri vor să investească, dar pur și simplu nu știu cum să o facă și se tem că dacă fac ceva, vor fi uh, sancționați de, alt, de prevederile din alte legi. Deci asta e foarte important, claritatea. Apoi, în ce privește modelarea, uh, ne trebuie mult mai multă claritate. Ce spunea raportorul este adevărat. Încă există modelare, modulare voluntară de uh, 20% din primul pilon în al doilea, dar și viceversa. Deci, într-un fel, poate exista o distorsionare a concurenței între statele membre, pentru că unii vor face modulare de la pilonul 1 la pilonul 2, ceilalți vor face invers și va rezulta o diferență de 30% și după aceea din pilonul 1 poți adăuga 50, uh, 30% suplimentar. Deci, teoretic, poți să ajungi la o diferență de 41% între statele membre. Și Comisia îmi spune, da, așa e, dar uh, sumele pe care statele membre le primesc din uh, primul pilon și al doilea pilon sunt foarte diferite. Deci unele state membre au o finanțare foarte ridicată în primul pilon și foarte scăzută în al doilea. În regulă, dar trebuie să ne asigurăm că nu există nicio distorsiune a concurenței și că unele state membre nu vor face lucrurile complet diferit față de altele. Deci ne trebuie mai multă claritate. Și ultimul comentariu pe care vreau să-l fac. Într-un fel, sunt îngrijorat că poate nu toate statele membre uh, fac același lucru, au aceleași uh, scopuri. Dar mă îngrijorează mult mai mult faptul că unele state membre vor face mult mai mult decât altele. Și vor zice, trebuie să facem asta, ca așa zice Bruselul, și că programele vor deveni și mai stricte. Deci nu știu cum să uh, rezolvăm asta. Putem să facem reguli foarte stricte că toate, pe care toate statele membre trebuie să le respecte, dar ce facem cu acest uh, gold plating? Această suprareglementare, ca să nu ne trezim că statele membre fac mai mult decât este necesar și cerut de Bruxelles. Mulțumesc. Taka reflexia na tle wypowiedzi, że... Un comentariu, spune președintele. Țările cu niveluri de plăți directe mai reduse se mută spre pilonul 2 și încearcă să salveze sumele de bani pentru țările lor. Asta se întâmplă în, general, în principal cu noile state membre, pentru că ei folosesc această oportunitate ca să, ad, să suplimenteze bugetul din al doilea pilon. Deci ei cresc, își cresc participarea în al doilea pilon pentru că nu pot să facă cu primul pilon. și dacă au plăți mai mari în primul pilon, pot să mute uh, fonduri în al doilea. Dacă au niveluri reduse, atunci asta nu e posibil. Ambele chestiuni sunt importante, dar e vorba de egalitatea plăților. Asta e aproape o obsesie, are o dimensiune politică. Chiar dacă plățile sunt mult mai mici, toată lumea consideră că e într-o situație mai proastă când plățile sunt mai mici, deși aceste sume nu au un impact general asupra situației veniturilor. Acum îi dau cuvântul domnului Zulu. Sì, grazie Presidente. No, questa... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o propunere bună, o propunere pozitivă, care menționează mediul, o abordare bazată pe performanță și așa mai departe, dar există și multe aspecte negative și detalii care ar putea să afecteze sectoare care deja sunt în criză. Deci cred că ce trebuie să facem este să transformăm aceste tăieri în economii și să facem în așa fel încât să nu punem în pericol uh, capacitatea uh, întreprinderilor agricole de a supraviețui. Dar am unele uh, rezerve în legătură cu modelul bazat pe rezultate, pe stabilirea de parametri și obiective, dar acești uh, parametri uh, implică certificări din partea statelor membre și ar putea să ducă la concurență neloială. Deci, definirea criteriilor trebuie să fie foarte clară. Criteriile de evaluare a planurilor și a rezultatelor. Și aș vrea să atrag atenția asupra sacinii noastre aici, cred că trebuie să urmăm uh, foarte clar orientările și să nu uităm că scopul nostru aici este să producem alimente de bună calitate. Trebuie să asigurăm un venit, să ne asigurăm că afacerile agricole operează într-un mediu sănătos și trebuie să apărăm interesele tinerilor atunci când vine vorba de ajutoare, trebuie să ne gândim la stabilirea unor parametri și să nu pierdem din vedere aceste obiective, astfel încât sectorul uh, agroalimentar să se întoarcă în uh, centrul economiei europene și personal consider că asta poate fi un pas înainte pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Doamna McGuinness. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc raportorului. Câteva observații Ați anunțat la început, domnule președinte, că întâi dați cuvântul raportorilor din umbră. Dați raportorilor din umbră cuvântul întâi sau ați schimbat părerea? A intervenit domnul Flanagan. Nu am primit uh, toate informațiile în legătură cu raportorii din uh, umbră. umbra. Nu avem lista uh, cu toți raportorii din umbră în document. Așadar, după, după doamna Martinez, pentru că trebuie să plece, ne vom întoarce la raportorii din umbră. Nu avem o listă completă din partea secretă. În mod excepțional aș vrea să uh, spun, din punct de vedere procedural, sigur, întâi dăm cuvântul raportorilor din umbră atâta timp cât ei au fost notificați înainte de ședință. Nu, nu, nu punem sub semnul întrebării faptul că sunteți raportor dar trebuie să fim informați înainte de ședință cine sunt raportorii din umbră. Am lista în fața mea și noi ne-am organizat în funcție de informația pe care am primit-o. Intervenție fără microfon a domnului Flanagan. Președintele, veți avea cuvântul cu toții, dar încă o dată, noi nu am primit informația că sunteți raportori din umbră din partea grupului noastră politic. Vă rog să țineți cont de acest lucru. După doamna McGuinness ne vom întoarce la dumneavoastră dacă grupurile ne vor anunța cine sunt raportorii din umbră. Doamna McGuinness, vreau să spun că uh, mă, nu, mă deranjează ce s-a întâmplat. Uh, uh, n-am nicio legătură cu ordinea vorbitorilor și sper că domnul Flanagan acceptă acest lucru. Deci sper că acceptați acest lucru. Pentru că dacă nu acceptați asta, atunci nu mai au cuvântul la aceste dezbateri, pentru că mi se pare uh, scandalos să fie uh, vreo sugestie făcută că eu am fost uh, pusă pe lista vorbitorilor din cauza că am făcut altceva decât că m-am înscris. Deci dacă vreți ca să vorbesc bine, dacă nu, nu vorbesc. Așadar, pe scurt, ieri, la președintele întrerupe vorbitorul. Un moment, vă rog. Aș vrea să-mi cer scuze dar nu am primit o listă de raportori din umbră. Ăsta e motivul pentru care v-am rugat pe dumneavoastră, doamna Ghinez, să luați cuvântul. Și însă, vă rog să înțelegeți că nu este vina nimănui, vă respectăm foarte mult și vrem ca dumneavoastră să luați acum cuvântul. Suntem cu toții egali, domnule președinte, spune doamna uh, McGuinness. Ieri la Viena am vorbit cu reprezentanții Parlamentelor Naționale, pentru că sunt responsabile de dialog cu Parlamentele Naționale și un lucru pe care acesta îl doresc este mai multă subsidiaritate. Această propunere de reformă oferă mai multă subsidiaritate politicii agricole comune. Deci cred că trebuie să examinăm această situație, să vedem cum putem să o facem să funcționeze. În al doilea rând, un lucru pe care l-a menționat uh, colegii raportori, uh, problema suprareglementării de către statele membre. Clar că uh, comisiile din Parlamentele Naționale, Agri, Envi, trebuie să joace un rol ca să se asigure că acest lucru nu se întâmplă dacă ele se familiarizează cu reformele. În al treilea rând, legat de definiții. Ultima dată, în reforma PAC, am făcut uh, mari eforturi cu conceptul de fermier activ și n-am obținut prea multe rezultate. Acum vorbim despre fermieri eligibili, fermieri uh, reali. Dar când aud uh, propunerea Comisiei, nu sunt sigură că putem aplica această propunere și că putem obține ceva care să funcționeze pentru statele membre. La fel, în ce privește uh, uh, limitările de plăți, sunt uh, pe hârtie, dar nu știu dacă funcționează în practică. Și ultimul comentariu, în legătură cu analiza impactului acestor propuneri, mai întâi mulțumesc Comisiei pentru ședințele tehnice pe care le-a avut uh, cu staful nostru și le cer să facă mai multe ședințe tehnice, pentru că eu am multe întrebări legate de valorile de impact asupra acestor propuneri, ca să putem să luăm deciziile corecte ca și Comisia Agri în ce privește uh, calendarul. Cred că n-ar trebui să ne grăbim, ci să fim cât mai eficienți, să ajungem într-o situație în care facem uh, cât mai multe progrese posibile înainte de alegeri. Nu cred că ar fi o idee bună să întârziem, pentru că avem timp, ar trebui să uh, ne facem treaba. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele și acum, încă o dată, aș vrea să-mi cer scuze pentru o coincidență foarte neplăcută. Nimeni n-a făcut uh, asta uh, intenționat. Avem uh, acum noi raportori din umbră. Domnul Hoisling, aveți cuvântul. Ia, dank. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea aceasta a avut loc de mai multe ori și așa e, doamnă Măghenes. Trebuie să vedem ce calendar ne fixăm. E nerealist să credem că finalizăm dozarul înainte de alegerile europene. Este imposibil. Poate că reușim să mm, facem să se poziționeze Parlamentul, dar uh, cam atât. Cât timp nu cunoaștem cadrul financiar, cât timp uh, nu avem toate datele, nu putem intra în trilog și deci să nu cădem pradă presiunilor. Um, și ultima reformă a intrat în vigoare mai târziu. Trebuie să uh, dedicăm tot timpul necesar pentru a dezbate toate detaliile. Și acum uh, vreau să mă refer la acele aspecte care îmi par lipsite de logică în propunerea Comisiei. Se începe cu nouă priorități, se începe cu competitivitatea, cap de listă și cu orientarea către piața globală și mai în jos apar aspectele de mediu. Din punctul nostru de vedere este o proastă fixare de priorități, lucrurile nu sunt congruente. Iar uh, dacă Comisia consideră că e ajutor la primul pilon pentru fermieri, vreau să vă spun că în Germania există o comisie de verificare care spune că se ratează tocmai obiectivul ultim. La cine ajung banii până la urmă? Cine primește sumele? Adesea sumele acestea ajung la uh, deținătorii de teren, nu neapărat agricultorii, nu cei care fac agricultură și uh, această problemă nu e rezolvată prin această reformă. Și după aceea e problema că totul e renaționalizare. Eu n-am nimic împotriva unei flexibilizări, mai ales dacă e vorba să privim din perspectivă de mediu, dar avem nevoie de un nivel egal, omogen. Nu se poate ca statele membre să-și aleagă după bunul plac ce li se pare că este bun sau important. Și apoi să acceseze o piață comună unde sunt condiții egale de competitivitate. Lucrurile nu vor funcționa astfel. Tocmai pentru că discutăm despre mediu, trebuie să venim cu niște reguli pe care să le respecte toată lumea uh, și să uh, nu se ajungă la aplicări diferențiate. E nevoie urgentă de acțiune. Ea rezultă din faptul că se pierde biodiversitatea, din faptul că mor insectele, că se pierd speciile. Și deci trebuie să dăm dovadă de consecvență. Nu putem să așteptăm pur și simplu să lăsăm la latitudinea statelor membre. Iar în ceea ce privește plafonarea, am fost la ultima discuție de la trialog și să nu ne păcălim singuri. Sunt state membre care vor încerca să pună bețe în roate din capul locului și mi se pare că nu avem niște reguli foarte stricte cu care să plecăm la luptă și trebuie să nu ținem cont neapărat de, doar de statele care au structuri foarte mari. Să facem asta pentru a ne păstra credibilitatea. Despre tinerii fermieri. E important să sporim ajutorul pentru aceștia, dar cât timp pentru tânăra generație acest domeniu nu este atrăgător. Dacă tinerii nu pot să câștige suficienți bani de aici sau o fac dar în condiții proaste de muncă, nu vom obține nimic E o întrebare importantă până la urmă. Pentru cine vrem să producem și la ce preț? Este o chestiune de principiu. Trebuie să ne întrebăm dacă această competitivitate globală trebuie bifată chiar la toate capitolele și dacă da, participăm, atunci să negociem niște acorduri comerciale dar care nu vin pe spuza agriculturii europene. Asta joacă un rol foarte important. Dacă vrem să avem o agricultură durabilă, dacă orientăm astfel, atunci, bineînțeles, avem nevoie și de o protecție calificată uh, în plan extern. Nu putem să facem o politică de cucerire a pieței globale, să respectăm toate aspectele de mediu, fără a proteja agricultorii este o contradicție față de ceea ce ne spune Comisia și tocmai de aceea noi privim cu ochi foarte critici ceea ce a oferit Comisia drept cadru, fiindcă este totul foarte vag. Nu e nimic concret. Și statele membre nu vor reglementa nimic în sensul nostru. Statele membre vor să primească bani cu pretenții puține. Ă, noi nu putem să justificăm așa ceva în fața contribuabilului, după cum nu putem să o facem în fața celor care doresc o politică durabilă. Vă mulțumesc. Ok. Proszę Państwa, my musimy brać pod uwagę, że są to już propozycje legislacyjne. Domnilor și domnilor, trebuie să ținem cont și de faptul că e vorba de propuneri legislative specifice. Noi le putem schimba, le putem uh, dezvolta sau putem adăuga la ele. E vorba de propuneri legislative. Repet, ele pot fi modificate, suplimentate. Nu suntem în stadiul discuțiilor în care vorbim despre comunicarea comisiei. Am trecut de acest moment. În al doilea rând, când vorbim despre tineri fermieri, tineri agricultori, uh, desigur, măsurile noastre trebuie să sunt menite să le sporească veniturile. Desigur, uh, nu uh, poate nu la un nivel satisfăcător pentru ei, dar oricum o duc mai bine decât alți fermieri. Finlanda, Malta și Grecia uh, au probleme diferite, dar toate stat- planurile strategice vor fi confirmate de comisie după o analiză, pentru că Europa este diversă din punct de vedere al um, climei, din punct de vedere al uh, dimensiunilor populației și așa mai departe. Domnul Flanagan are cuvântul. Mulțumesc. Uh, sunt în această comisie de peste patru ani. Cred că am lipsit doar de la o ședință și uh, trebuie să vă spun că um, am fost surprins și uh, foarte plăcut, impresionat de ce am auzit astăzi aici. Foarte mult m-a surprins. Am văzut că foarte mulți oameni de la PPE vorbesc despre plăți corecte, echitabile. Au vorbit despre faptul că noi putem um, plăti pe oameni în baza unor acțiuni de acum 20-30 de ani. Uh, I-am auzit pe oameni cum vorbesc despre faptul că trebuie să respectăm uh, uh, faptul că unii fac agricultură în teren dificil, în teren muntos, e greu pentru unii să-și câștige existența. I-am ascultat pe domnul Dorfman și el este la un alt grup politic și cu toate acestea sunt, pot fi într totul de acord cu ce a spus dumnealui. Uh, în ceea ce privește viitorul uh, agriculturii. Și acest lucru îmi dă speranțe, însă să știți că mi s-a strâns stomacul când am auzit uh, propunerea comisiei. E interesant că am avut uh, aici metafora copacului cu bani pe care a invocat-o domnul Nicholson. E adevărat că banii nu cresc în copaci, ar fi bine să fie așa, dar există acum pentru unii agricultori un fel de copac magic uh, în care cresc magnote, pentru că ei primesc uh, cam 700 de euro pe hectar sau chiar mult și alții, mult mai mulți, nu primesc nimic. Deci există într-un fel, de, un, într-un fel un copac în care cresc bani. Noi acum uh, vrem să redistribuim ce culegem din acel copac magic. Ce se propune aici însă face acest lucru imposibil. În considerentul 26 se spune că statele membre ar trebui să facă o convergență mai mare pentru a putea să uh, se îndepărteze progresiv de valorile istorice. Da, e bine spus, dar cum putem să facem acest lucru când propunerea uh, înglobează în următoarele plăți plățile istorice? Cum va merge uh, în practică când, când agricultorii uh, care au 700 de euro pe hectar sunt trimiți să facă munci fictive pentru a-și păstra acești bani? folosim fondurile publice în mod neadecvat, iar acest element al propunerii este extrem de neechitabil. Uh, trebuie să-l respingem, pentru că ce am auzit aici, la această comisie, uh, nu uh, se popă cu nimic. Dacă vrem să facem uh, agricultura în zonă de munte viabilă, va trebui să transferăm fondurile dintr-o parte într-alta. Dar dacă rămânem la acest proiect, nu vom avea ce fonduri să transferăm. Văd că rămânem la plățile istorice. Eu sunt și la Comisia de Control Bugetar și sistematic la această comisie se discută despre cum putem justifica o continuare a sistemului actual în care mulți primesc sume uriașe de bani, iar alții nu primesc nimic. Și uh, adesea se, e scandal la acea comisie și se face apel la uh, plafonarea plăților PAC pentru că nu are niciun sens să ca fondurile europene să plătească pentru terenurile lui Larry Goodman și ale reginei. Dar următorul pac va fi diferit, se spune, ca și cum un copil le primite lui mami și lui tati, promite lui mami și lui tati că nu mai repetă greșeala pe care a făcut-o, nu mai fac mami, dar iată că iarăși facem la fel. Uh, iarăși banii se duc în aceleași locuri. Se vorbește atât de mult despre Brexit și ce să facem pentru cei care sunt afectați de Brexit, dar oamenii care vor pierde mult uh, în uh, țara mea, um, dacă se merge mai departe cu acest proiect, sunt oamenii care trăiesc în zone de uh, graniță. Pentru că acum uh, un județ va primi uh, vreo 31 de uh, milioane de euro mai mult, în timp ce altă zonă de graniță primește mult mai puțin. Mulți oameni se duc, beneficiază de plăți suplimentare, însă nu vom putea continua cu aceste plăți suplimentare pentru că conform noului sistem nu vom mai avea ce să redistribuim. Dacă nu schimbăm sistemul, nu ne respectăm promisiunile. Jim, iarăși, mă, iarăși te citesc, dar ai spus chestiuni interesante. Ai făcut referire la, agricul, la instrucția agricultura, agriculturii. Eu nu sunt aici ca să mă lupt pentru reprezentanții industriei agricole. Uh, această industrie agricolă include mai multe organizații care și-au plătit impozitele în Luxemburg, nu în uh, Irlanda rurală. Eu mă lupt pentru formele mici, pentru fermele mici, pentru gospodăriile familiei. Eu vreau ca uh, banii să circule în sistem și să ajungă la toți oamenii din zonele rurale. Uh, și dacă vrem să fim consecvenți în această comisie, ajutați pe cei uh, din zonele muntoase, în zonele defavorizate, ajutați pe tinerii agricultori, ajutați pe cei care au ferme de familie și dacă vrem să o facem, trebuie să modificăm total această propunere și să o întoarcem la comisie, să o trimitem înapoi comisiei complet modificată. Mai bine să câștigăm această luptă pentru că dacă o pierdem acum, o pierdem pentru totdeauna. Domnilor și domnilor, uh, nu uh, am limitat timpul de vorbire al raportorilor din umbră, dar dacă vorbiți 5-6 minute, din păcate trebuie să vă amintesc că trebuie să vă apropiați de sfârșitul intervenției, pentru că altfel nu mai rămâne deloc timp pentru ceilalți. Mai ales că multe dintre discursele dumneavoastră sunt foarte politice, de fapt. Domnul Santos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep uh, amintindu-vă importanța regulamentelor și uh, a independenței uh, PAC. Comisia, când a evaluat uh, proiectele, uh, a spus cât de importante sunt. Trebuie să analizăm articolul 135, unde nu se face clar legătura cu planurile strategice. Pe noi ne preocupă adoptarea acestor planuri strategice și în uh, traducerea lor într-un calendar concret. Întrebarea este dacă Comisia poate confirma uh, că uh, confirmarea uh, planurilor strategice se va face între servicii. Aș vrea să știu dacă se vor introduce condiționalități noi pentru fermele agricole mici. Vorbim aici despre mulți, mulți agricultori um, chiar dacă nu e vorba de hectare foarte multe de pământ, uh, rotația culturilor, dacă se crește viță de vie sau măslin, pur și simplu nu este ceva viabil. Și deci trebuie să analizăm aceste aspecte și să corectăm aspectele legate de dezvoltare rurală. În ceea ce privește silvicultura, trebuie să ne asigurăm că și ea este în conformitate cu uh, Uh, măsurile luate. Doamna Aguilera. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Nu avem mult timp, dar vreau să subliniez câteva chestiuni care mi se par importante. Trebuie să luptăm în continuare pentru a evita reducerea uh, bugetului acordat PAC. Trebuie ca aceasta să fie una dintre prioritățile noastre, deci trebuie să ne opunem reducerilor în acest sector, astfel Uh, încât trebuie să ne ocupăm de acest lucru până uh, la sfârșitul acestui uh, CFM. Problema renaționalizării rămâne nerezolvată. E adevărat, există un argument al planurilor regionale este și aceasta o posibilitate, deși eu cred că ar fi o eroare să recurgem la ea. Calendarul a fost imposibil de uh, realizat până acum. Avem nevoie de dezbatere, trebuie să putem dezbatere, deci cred că este imposibil să aprobăm la trialog uh, în această legislatură uh, nu putem să facem schimbări atât de drastice fără să dăm o opinie informată și trebuie să menționăm în propunerea legislativă și situația femeilor din zonele rurale. Nu putem să facem asta, să, să le lăsăm afară așa cum a făcut Uh, comisia. Doamna Katainen. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, doamnă raportoare. Mesajul meu pentru comisie și pentru raportoare are trei uh, aspecte, cuprinde trei aspecte importante. În primul rând, e important că statele membre vor putea acorda alocații compensatorii pentru handicap natural și uh, susținere cu plată voluntară. Acest lucru va duce la crearea de condiții egale în producția agricolă europeană pe viitor. În al doilea rând, propunerea Comisiei pentru plafonare nu trebuie să fie acceptată pentru că ea ar crea povară administrativă suplimentară și ar afecta negativ dezvoltarea zonelor rurale, în, de exemplu în uh, Finlanda, 60, ferme de lapte de 60.000 de euro sunt administrate de o familie unice. Deci acest lucru nu uh, sporește situația uh, fermelor familiale care au investit în viitor. Um, fondurile pentru IMM-uri și ar fi bine să fie gestionate astfel încât ei să-și poată gestiona fondurile singuri. finanțarea sectorului agricol trebuie să fie echilibrată și nu putem accepta condiționalitățile propuse de comisie. Eh, Domnul Caputo, mulțumesc, domnule președinte. Pe hârtie, Comisia spune că mai multă subsidiaritate ar permite statelor membre să țină cont de necesitățile locale, de dificultățile locale. Eu cred că asta ar putea însemna renaționalizarea pacului, iar subsidiaritatea ar putea cu ușurință să ducă la naționalizare. Statele membre trebuie să fie foarte prudente cu privire la lipsa de armonie dintre uh, ce se întâmplă aici și climă și mediu. Trebuie să avem politici mai moderne. E periculos ca în planurile strategice PAC să fixeze statele membre singure obiectivele din următoarea perioadă de programare. Evident, și eu sunt pentru simplificare, dar este pur și simplu inacceptabil să avem această renaționalizare mascată drept simplificare a pacului. Comisia va elimina criteriile de admisibilitate care au fost create la nivel european și, prin urmare, statele membre vor putea decide ele singure pe niște criterii mai aliniate condițiilor lor specifice. Profit de faptul că e comisia aici. Poate să-mi clarifice acest aspect? Apoi, e vorba de valoarea eficienței cu privire la aplicarea legii. Despre ce vorbim, de fapt? Despre valoare anuală, multianuală și în baza căror indicatori? Simplificarea e folosită ca scuză. Planurile strategice vor uh, folosi mare parte din instrumentele PAC finanțate uh, prin uh, FEGA. Se va face însă cu consecvență în toate statele membre? Mulțumesc, care cuvântul domnul Iar, dar doar un minut. Da. Cu microfon vă rugăm. Celor care nu le place textul uh, comisiei pot face amendamente. Mulțumesc raportoarei, ea a cerut și un calendar. În general, cei din agricultură sunt oameni decenți și vom lucra pe această propunere. Am două condiții însă. Vreau să știu uh, câți bani sunt în casierie. Mă aștept ca statele membre să ne spună asta. Pentru că eu nu fac reformă așa, orbește, ci doar în anumite condiții. Iar în ceea ce privește implicarea Envy, mm, priviți lucrurile cum vedeți, asta cel puțin uh, cere timp. Despre debirocratizare, o dorință către raportoare, să nu uitați pe fermier, pe agricultor. Foarte bine că se vrea debirocratizare, dar pentru mine central este fermierul. Strategiile naționale să nu uităm că există și strategii regionale și am vrut să mă refer și la plafonare. Ce nu putem face în momentul în care, de exemplu, să zicem, cinci fermieri fac front comun și spun vrem să avem o asociație competitivă. Nu putem să-i pedepsim și să le luăm banii. Nu are niciun rost. Vă rog frumos să țineți cont de așa ceva. Doamna Müller, mulțumesc despre cadrul financiar multianual și legătura cu acesta, de acord cu ce au spus antevorbitorii mei, ieri am avut discuția cu austriecii și am spus că Consiliul trebuie să furnizeze rezultate concrete. Da, model bazat pe rezultate, delivery model, foarte bine. Uh, au nevoie de niște linii de orientare statele membre, altminteri se va ajunge la renaționalizare. Da, pentru mediu, da, pentru standarde sociale. Mi-amintesc de mm, discuție de ieri de la televiziunea germană mm, despre forțele de muncă sezoniere din Italia și din Spania și îmi dau seama că la noi încă mai e de recuperat. Și mai sunt, evident, foarte multe întrebări. Poziția Parlamentului poate să ajute la clarificare. Planurile strategice înseamnă mari provocări pentru statele membre, mai ales în ceea ce privește analizele SWOT care mai trebuie făcute. Statele membre au și anumite anxietăți. Până acum, doar la pilonul 2 trebuiau să se ocupe de sarcini, pentru că pilonul 1 era un dat din partea Comisiei Europene, însă noi ne orientăm către soluții. Domnul Loazo. Domnul Președinte, Président, euh, moi je vais vous dire, la réforme de la PAC Euh, évidemment, ne va pas. Euh, Reforma PAC nu va rezolva situația agricultorilor, din contră, o va degrada și mai mult. Euh, moi, Vă reamintesc că în Franța, din 2015, în 3 ani, 50.000 uh, de exploatații agricole și-au încetat uh, uh, activitatea, deci peste un sfert din agricultorii francezi au încetat activitatea. Deci cu această reformă este foarte puțin probabil ca agricultorii să aibă mai bună vizibilitatea viitorului lor. Comisia își recunoaște de altfel incapacitatea totală de a implementa o politică agricolă justă. Ea ne-a promis mai multă subsidiaritate, dar nu există așa ceva. În ce privește planul anual de performanță și toate celelalte mecanisme de supraveghere, Comisia se derobează de responsabilitățile sale și la aruncă uh, statelor membre, rezervându-și controlul politicilor. Mai mult, uh, deturnează scopul principal al politicii și anume remunerarea agricultorilor pentru activitate. Aceste scopuri sunt ilegitime. Care vor fi consecințele transferurilor uh, de fonduri între piloni? Asta nu ne face decât să ne temem la o, de o deturnare, așa cum s-a întâmplat în trecut cu mediul și închei cu o altă chestiune importantă, care este cea a protecției datelor personale textul votat în plenar este foarte îngrijorător. Care este garanția pe care trebuie să o dăm pentru ca noul sistem PAC să nu devină o nouă constrângere birocratică și intruzivă în viața privată a agricultorilor? Mulțumesc, domnul Necov. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Necov. Sunt de acord cu colegii mei și cred că rolul statului membru ar trebui să fie definit foarte concret. Vă dau două exemple, fiindcă apar multe malformații. Despre agricultura bio în Bulgaria. Banii pentru agricultura bio din Bulgaria au fost în întregime cheltuiți în al doilea an și al doilea exemplu este despre producția de dovleci, pentru că a fost o creștere extraordinară a acestei producții. Ce se întâmplă dacă tendința continuă? Salut uh, sporirea cu 70% uh, pentru programele de apicultură naționale, dar eu zic că avem nevoie de sume importante pentru polenizare. În ceea ce este programele de dezvoltare rurală, e un risc grav. Multe măsuri uh, uh, vor avea probleme în plan local. Următoarea vorbitoare. Sí, disculpa, pero estaban todavía traduciendo. Scuze, ascultam traducerea. Mulțumesc, uh, Esther, pentru uh, tot ce ne-ai prezentat în legătură cu acest document. Eu vreau să încep cu calendarul. Uh, sunt, uh, mă opun total uh, uh, lucrului în grabă. Cred că ne jucăm prea mult cu pacul și avem nevoie de timp atât pentru a pregăti amendamentele cât și pentru dezbatere. Bineînțeles, sunt împotriva limitării numărului de amendamente. Trebuie să spunem tot ce gândim și trebuie să depunem toate propunerile pe care le avem în legătură cu acest subiect. În al doilea rând, cred că această uh, propunere uh, are multe elemente de uh, climă, referitor la climă și la ecologie. Dar dacă până la urmă, prin acest document, nu uh, promovăm un model de producție mai durabil, nu vom rezolva nici lupta împotriva schimbărilor climatice și nu vom ajuta nici IMM-urile din sectorul agricol. Eu sunt extrem de preocupată pentru că sunt de părere că planurile strategice naționale uh, merg pe o cale care va duce la situații de nedorit, de concurență neloială. De asemenea, aș vrea să mă refer și la tineri și la femei. Este absolut necesar să existe sprijin pentru uh, recunoașterea femeilor uh, Uh, care lucrează în exploatații agricole familiare și de asemenea trebuie să continuăm să ne gândim la tineri um, și trebuie să putem uh, să-i sprijinim în primii ani de activitate pe tineri. Da, Hoibuș. Madame Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc. Încep cu condiționalitățile pentru că totul este voluntar, statele membre trebuie să facă oferte către fermieri, dar noi știm cum se derulează lucrurile și nu sunt uh, reguli stricte despre cât la sută trebuie să meargă spre climă, mediu și altele. Totodată, pe piața internă, fermierii trebuie să supraviețuiască. Nu știu însă cum se întâmplă asta, dacă vor exista uh, reguli diferențiate în Europa. Despre uh, capping, plafonare. Maria Noeșel, te susțin. Uh, E vorba de costuri salariale adevărate care trebuie definite. Dar să vedem ce facem cu structurile de tip holding și de fragmentarea întreprinderilor sau ce se întâmplă cu uh, sistemele care există și funcționează deocamdată. Și un subiect care n-a fost menționat uh, prea mult astăzi, crizele de piață. Pentru că nu se face nicio trimitere la crizele de piață în modul cel mai concret se spune că sunt uh, probleme care trebuie să fie uh, rezolvate, dar în momentul în care, se, în momentul în care apare o supraproducție, eu primesc un contract prost, oricât de bine aș fi organizat. Și m-ar interesa foarte mult acest aspect. Domnule Nicholson, nu sunt de acord cu ce a spus cu privire la răspunderea um, partajată cu Envi. Protecția mediului trebuie să aibă loc pretutindeni, inclusiv pe terenurile agricole și deci avem nevoie de competența Envi de această dată. Domnule Buda, un minut. Da, mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte scurt. În primul rând, legat de calendar, în opinia mea, trebuie obligatoriu să terminăm dezbaterea acestui uh, raport până la finalul mandatului nostru, pentru că trebuie să mergem cu niște răspunsuri concrete către fermieri în, uh, în campania electorală. Doi, legat de ceea ce înseamnă plafonarea Stimați colegi, în România, așa cum arată actuala proiecție, peste 2 milioane de hectare de teren rămân fără uh, plăți directe. De aceea cred că nu putem să, să fim de acord cu această plafonare și eu cred că trebuie să discutăm mai degrabă de o degresivitate a acordării plăților uh, directe. În altă unde de, de idei legate de ceea ce înseamnă, spunea colegul, uh, coleg mai devreme, uh, cu privire la condiții sau distorsionarea pieței. Păi avem de-a face și în momentul de față cu o piață care este distorsionată, dat fiind faptul că avem plăți directe diferite între statele membre. Domnule președinte, este o chestiune foarte importantă, mai ales pentru statele nou intrate, care suntem mulți sub media Uniunii Europene la, aceste, la acest capitol. De aceea noi cerem să uh, avem oarecum plăți, mă rog, similare sau egale, pentru că discutăm de o concurență pe aceeași piață. Mulțumesc. Domnul uh, Danta. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a face o politică trebuie să ai niște obiective și trebuie să ai un buget. Obiectivele... E bine, acum câteva săptămâni, când am fost împreună în Brazilia, am ascultat pe ministrul agriculturii din Brazilia și care a vorbit mult și uh, ne-a dat o lecție în legătură cu ce înseamnă o politică pe care o face o țară mare. Pe când noi aici nu avem niciun obiectiv clar, constat că ce este prezentat drept obiectiv de către Comisie nu răspunde nici măcar la cerințele din tratat și nu avem nicio viziune privind bugetul. Deci, sigur că putem să încercăm să amestecăm toate lucrurile astea, dar nu văd cum în câteva săptămâni, fără să avem timp să ascultăm toate părțile implicate, când se propune o revizie strategică semnificativă, deci nu văd cum putem avea o, o, o activitate coerentă. În text e un amestec de tot felul de lucruri, se propune uh, un amestec de finalități economice și structurale. Uh, uh, nu văd ce au, de ce ar trebui să fie uh, aici fructele, vinul, se face așa un, un mișmaș, un amestec. Uh, politica agricolă comună are următoarele aspecte fundamentale. 1. Să ofere uh, venit consumator, uh, fermierilor și 2. Să permită consumatorilor să aibă produse la cele mai mici prețuri. Deci astea sunt obiectivele pe care trebuie să le păstrăm. Tot restul trebuie să fie pus în doze proporționate, dar nu trebuie să fie un obiectiv prioritar. Doamna Petir. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc doamnei raportor. Sper să ne descurcăm foarte bine pe acest dosar pentru fermierii noștri, pentru agricultori. Ei știu cel mai bine de ce sprijin au nevoie pentru a avea succes. Și deci, noi trebuie să-i consultăm pe aceștia în întregul proces de reformă. Statele membre vor avea o mai bună posibilitate de cooperare cu fermierul și de aici poate rezulta ce trebuie făcut și ce fel de obiective trebuie să urmărească PAC, în așa fel încât să rămână o politică comună. Trebuie să vedem și ce măsuri sunt necesare pentru atingerea acestor obiective. Și deci, întrebarea este, Comisia va stabili obiectivele pentru ca statele membre să-și aleagă dintr-o listă sau va fi posibil să fie formulate obiective specifice pentru statele membre. Eu cred că e nevoie de o abordare personalizată, fiindcă sunt diferențe mari între statele membre. Va fi posibil? Asta e întrebarea mea. Următorul vorbitor, domnul Agnew, dar cu microfon vă rugăm. E pornit acum? Nu e pornit, nu se aude nimic în cască. Cred că e stric... Interpreții cred că e stricat microfonul. Maybe, maybe neighbor. Încercați la vecinul. Let's start time, time, time. This one isn't working either, Chairman. There's a real conspiracy against our group. Ah, it is working now. Merge acum. Credeam că e o conspirație împotriva noastră. L-am ascultat, am ascultat pe doamna raportor la început. Spunea care sunt greutățile, ea vine din Spania. Voi fi în Spania luna viitoare Fiul meu este instructor de surf pe coasta spaniolă și merg să îl văd. Cred că vine și soția mea. Ea uh, a studiat în Spania, vorbește spaniolă. M-ar interesa să văd puțin ce fac fermierii din zonă. Eu sunt mai excentric așa, dar mă interesează domeniul acesta. Am fost activ în această industrie toată viața, deci uh, uh, aș vrea să vin și eu acolo. Mă voi comporta frumos, vă profit nu o să vin în costum, o să vină poate în pantaloni scurți, dar mă interesează să îi cunosc și eu pe fermierii din Spania. Din munții spanioli. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumesc pentru această intervenție foarte scurtă, domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Trei chestiuni. Începește calendarul și legată de întrebarea pusă de raportorul nostru cred că niciodată acest proces n-a început atât de târziu în mandatul parlamentar și că astăzi nu trebuie să uităm că uh, decizie e o procedură care cere timp și avem nevoie de timp ca să construim un proiect uh, pe măsura ambițiilor. În al doilea rând, privește bugetul. Aș vrea un buget uh, mai ambițios, pentru că ce avem acum, 27% pentru dezvoltarea rurală, e complet inacceptabil. Cred că va trebui să așteptăm reguli mai precise începește anvelupa bugetară, începește conținutul propunerii. Eu sunt printre cei care consideră că este uh, primul pas în dispari- dispariția politicii agricole comune și că dacă validăm acest lucru vom participa la distrugerea politicii agricole comune, trebuie să spunem clar. În ce privește conținutul, nu există nicio viziune strategică în această propunere Uh, așa cum s-a spus, cum a existat uh, precedent. Deci acum nimic nu răspunde la întrebarea cheie și anume miza care este venitul agricultorului. Nu e nimic în această propunere și în numele simplificării se propune de fapt o renaționalizare a politicii agricole comune. Eu cred că asta nu e o măsură adaptată la situația în care ne aflăm și nu asta e uh, simplificare se propune o redistribuire obligatorie, fără niciun fel de constrângeri, deci efectiv va trebui ca în lunile viitoare va trebui să modificăm profund această propunere venită de la Comisie, care nu este deloc corespunzătoare. Președintele, poziția politică a domnului Andrew s-a îmbunătățit deci contăm pe susținerea dumneavoastră uh, în ce privește bugetul, așa că vrem să vă felicităm în legătură cu această poziție politică. Domnul Belder acum, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații din partea mea, dacă îmi permiteți. E vorba de uh, mediu. Cei din Parlamentul olandez au spus că dacă ești pe roșu, n-ai cum să fii verde. Adică, este foarte important ca fermierii să-și asigure traiul. După aceea va fi posibil să facem ceva despre mediu. Deci, dragi colegi, este un echilibru care trebuie avut în vedere și la sfârșit, uh, suprareglementarea gold plating, cum a spus domnul Haitema și ceilalți. Ce va face Comisia împotriva suprareglementării? Pentru că e nevoie de o mai bună politică pentru fermieri. Vă mulțumesc! Dorfman. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că intrăm în miezul dezbaterii cu privire la viitorul PAC și cred și eu că munca din ultimele luni, eu am putut fi raportori, nu trebuie chiar trecută cu vederea, fiindcă sunt uh, multe subiecte pe care le-am uh, discutat. Plafonarea, convergența internă, externă, plăți cuplate, New Delivery Model. Pentru toate acestea avem uh, opoziția Parlamentului deja. S-a votat și fiind dat calendarul strâns, să ne uităm puțin la ce s-a făcut în urmă și să vedem unde s-au format deja majorități în trecut. Mă îngrijorează un aspect. Am impresia că în această propunere sunt trecute într-un cont de umbră regiunile uh, aflate într-o mare dificultate. Ne interesează care sunt reducerile la pilonul 1 și apoi la pilonul 2. Dar conținutul propunerii se referă la CFM până la urmă și tocmai de aceea eu cred că ar trebui să urmărim aceste subiecte în paralel. Mulțumesc. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră. Am constatat că la nivel transpartinic există un numitor comun față de uh, propunerea comisiei. Nu întrezăresc aspecte pozitive pentru viitor. Nu vom avea mai puțină birocrație. Birocrația este transferată de la Comisie la statele membre de către Comisie acum. Iar la fermier va ajunge și mai multă birocrație. Nu știu dacă colegii au observat un lucru. În arhitectura propunerii comisiei e lăsat uh, la o parte Parlamentul. Cele 27-28 de state membre vor face planuri strategice pe care comisia să le aprobe. Și atunci, Parlamentul unde mai participă? Este o propunere cu care n-aș fi niciodată de acord Ba chiar aș vrea să facem un amendament de a retrimite uh, propunerea comisiei. Nu este o, o propunere bună, nu este propunerea cu care să structurăm uh, în pozitiv viitorul fermierilor. Președintele. Plany strategiczne regionów, bo to by dopiero było. Pan poseł Dumitrov. Nu vrem să confirmăm. Uh, Dom domnul Dimitrov, director Dimitrov. Thank you very much. Uh... Uh, Domnul Dimitrov, în primul rând uh, vreau să vă mulțumesc că oferiți posibilitatea Comisiei să participe la acest schimb de opinii. Apreciem foarte mult uh, poziția exprimată de raportor și de toți ceilalți membri ai Comisiei. Putem să vă garantăm că o să intensificăm activitatea noastră cu dumneavoastră și deja am organizat unele, a prevăzut unele ședințe tehnice în viitor. Apreciem recomandarea președintelui de a ne apuca de treabă și, de asemenea, de a pentru a avea mai puține amendamente propuse. În ce privește calendarul, Comisia e foarte dornică să facem progrese. Avem obiectiv să, facem, să avansăm foarte rapid cu această propunere pentru că am vrem să asigurăm o predictibilitate fermierilor nu și nu vrem să avem un gol între perioada actuală și perioada viitoare. Deci cred că e foarte important să avansăm cât mai rapid posibil în uh, legislatura actuală și suntem gata să colaborăm cu dumneavoastră. În ce privește timingul, calendarul așadar, nu susținem uh, să ne grăbim numai de dragul grabei și să nu avem calitate. Cred că avem nevoie și de viteză și de calitate. O să încerc să grupez acum uh, foarte multele întrebări uh, care s-au pus. Începește aspectele bugetare. Uh, cred că e recunoscut de toată lumea că e important să avem un buget corespunzător unei politici agricole ambițioase și obiectivul Comisiei a fost să reducă pagubele într-un context bugetar foarte dificil. Deci considerăm că compromisul din CFM, pentru că asta e chestiune de CFM, legată de CFM, care va fi decisă de Consiliul și de Parlament, vorbim de buget, așadar. Deci o reducere de 5%, o reducere generală de 5% e considerată, să zicem, acceptabilă și reducere 3,9% în uh, plățile directe în primul pilon și 15,3% reducere pentru Fondul European de Dezvoltare Rurală. E o reducere mare, dar uh, sigur, statele membre sunt uh, îndemnate să uh, contribuie la acoperirea golului pentru a asigura același nivel de finanțare. E adevărat că există o reducere similară și pentru Pozei, știm despre asta și contăm pe evoluții, pe dezvoltarea pe uh, schimbarea poziției viitoare a colegislatorilor pentru a vedea dacă cumva bugetul acestuia poate fi refăcut. Uh, planul este simplu planul PAC. Pentru prima oară punem uh, toate elementele într-o abordare strategică. Avem uh, o evaluare strategică și apoi statele membre pot să pună la oaltă toate elementele din pilonul 1 și din uh, dezvoltarea rurală într-un mod coerent. Și elementele acestei noi abordări privind un plan unic PAC, noile elemente care sunt păstrate și puse în plan sunt uh, mult mai mult decât și, uh, și mai puțin decât uh, uh, ce avem acum. Acum avem 118 programe de dezvoltare rurală, 26 de notificări naționale sub pilonul 1, care se repetă într-o serie de ani și 26 de elemente strategice pentru organizarea comună de piață. Deci, cantitativ vorbind, vom avea 27 de planuri care vor fi mult mai simple începește subsidiaritatea uh, față de politica comună. Comisia consideră că elementele pe care le-am pus în propunere garantează păstrarea caracterului comun al politicii agricole comune. Avem uh, aceleași obiective, același tip de intervenții, avem definiții, avem condiționalitatea îmbunătățită, stabilită în planul PAC și Comisia va aproba acest plan, dar după aceea toate, sunt foarte multe elemente care pot reduce complexitatea și acestea vor fi lăsate la nivelul subsidiarității, la nivelul statelor membre. Dacă vorbim despre ambiții de mediu și de climă mai mari, cred că noua propunere a Comisiei, care este mult mai simplă decât cea anterioară, se bazează pentru primul pilon la condițional, pe condiționalitatea crescută, care grupează ecocondiționalitatea și elementele de înverzire, și apoi avem posibilitatea de a permite statelor membre și fermierilor uh, intervenții mai voluntare și se recunoaște de către auditori, de către curtea de audit și despre evaluator, de către evaluatori că elementele voluntare ale politicii dau mai bune rezultate din punct de vedere a ambițiilor. Deci, uh, prin urmare, am introdus posibilitatea de a folosi mai multe elemente voluntare crescând în același timp și uh, condiționalitatea, nivelul de condiționalitate peste care statele membre pot avea ambiții mai mari. Și sigur, uh, uh, e, se pune întrebarea cum evităm dubla finanțare, pentru că există niveluri diferite, ele încep unul după celălalt, deci uh, condiționalitatea este uh, Uh, cea mai bună modalitate de a ne asigura că schemele ECO vor folosi uh, condiționalitatea îmbunătățită și că vor fi... Uh, deci nu vedem acest risc al finanțării duble ca fiind unul real. De asemenea, în ce privește condiții de climă și de mediu mai pretențioase, mai ridicate, nu uitați că avem o blocare de 30% din cheltuieli care trebuie asigurate uh, schimbărilor climatice și mediului și avem o țintă de cheltuieli PAC de 40% măsuri care se contribuie și la uh, reducerea impactului schimbărilor climatice. Avem, uh, s-a discutat foarte mult problema plăților distributive și a limitărilor plăților. Și uh, un obiectiv menționat în comunicare și în această propunere a fost uh, distribuirea corectă a susținerii. Și PAC-ul e adesea criticat pentru această distribuție 80-20% a banilor. De această dată, Comisia a propus un sistem de redistribuție peste un anumit nivel și de limitare uh, la nivelul de 100.000 de euro și rezultatele redistribuției și ale limitărilor plafonărilor vor fi folosite în cadrul planurilor naționale de statele membre pentru a susține în primul rând IMM-urile agricole, fermierii tineri, micii fermieri și ambiții de mediu și de climă mai mari prin transferarea acestor bani în primul pilon și apoi pot fi folosiți cu finanța, cofinanțarea 100% din bugetul UE dacă statul respectiv are ambiții mai mari pentru în ce privește clima și mediu. De asemenea, a fost, uh, s-a pus o întrebare dacă încă se asigură, o, o, prin acest transfer dintre piloni, o, se asigură o, o concurență loială, nedistorsionată. Eu cred că această flexibilitate între piloni e un lucru care se folosește și acum, e propus și pentru viitor și e propus uh, în ideea de a susține mai întâi acele elemente ale politicii, și anume o țintire mai bună a scopurilor, elementele structurale, susținerea tinerilor fermieri, susținerea unor ambiții de mediu mai mari și din perioada actuală experiența ne arată că un echilibru pozitiv e totdeauna în favoarea pilonului 2, care poate aduce valoare adăugată în anumite zone ale economiei rurale și sperăm că în viitor va fi folosit în același fel de către statele membre. În ce privește simplificarea și evitarea asupra uh, uh, legis- legiferării, întreaga propunere se bazează pe o nouă distribuire a responsabilităților între Comisie pe de-o parte și statele membre pe de alta. Deci statele membre vor avea mult mai multe posibilități să reducă suprareglementarea, să-și crească elementele relevante în contextul lor și să le elimine pe cealaltă. Și asta ar trebui să ducă la o simplificare reală pentru fermieri, Adițional, dorim să folosim uh, din ce în ce mai mult uh, pentru control uh, noile tehnologii. Deci monitorizarea din satelit, posibilitatea de aplicații online, deci limitarea hârțogăriei și birocrației. În ce privește definițiile, cred că a existat o întrebare legată de definiția de fermier real, adevărat, Cred că în trecut am încercat de multe ori și am făcut eforturi să facem aceste definiții în regulament și n-am reușit niciodată să obținem o definiție care să se aplice peste tot în Europa în mod egal. Deci trebuie să ne întoarcem în directiva Omnibus și să facem acest lucru voluntar pentru statele membre. Și încă o dată, noi vrem să propunem o definiție cadru, pentru că vrem să țintim fermierii reali, dar această definiție să rămână la latitudinea statelor membre. Deci ei le să decidă ce este un fermier real, adevărat, în contextul lor din Europa, din, din țara respectivă. În ce privește crizele de piață, cred că Rudi o să se refere mai târziu, dar și în planul PAC am pus posibilitatea ca statele membre să uh, crească management, instrumentele de management de risc și de fapt am făcut chiar obligatoriu, statele membre vor trebui să programeze instrumente de management de risc și să aibă o acoperire a riscurilor care vin din tot felul de incidente, inclusiv uh, crizele de piață. Uh, sistemul sistemul istoric. Uh, noi în această propunere spunem că statele membre care doresc pot să iasă din sistemul istoric și să continue cu un sistem uh, diferit de plăți și un subsistem care e la latitudinea statelor membre. Mă opresc aici pentru că e foarte scurt timpul și vă pot asigura că suntem gata să colaborăm cu dumneavoastră pentru a face uh, progrese pe această propunere cât de repede este posibil și vă mulțumesc foarte mult. Președintele, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. și pentru faptul că v-ați declarat dorința de a coopera cu noi. Nu știu dacă raportorul ar trebui să comenteze în legătură cu tot ce s-a spus. Cred că mai degrabă puteți să folosiți aceste lucruri în activitatea noastră viitoare, dar vă rog succint dacă se poate. Sí, no lo comentaré todo. <laughs> Nu, nu o să comentez chiar pe marginea fiecarei chestiuni care s-a spus aici, pentru că aproape toată lumea a luat cuvântul. Aș vrea să vă spun totuși câteva idei. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor celor uh, implicați, raportorilor din umbră, uh, raportorilor pentru alte documente pe care le-am discutat și care sunt uh, de față și tuturor colegilor care au luat parte la această dezbatere foarte fructuoasă, intensă și interesantă. Da, nu suntem mulțumiți de ce se propune pentru această reformă. Cred că suntem uh, cu toții de acord că e vorba de o reformă importantă mm, care necesită timp de gândire, că nu trebuie să punem capăt dezbaterilor în Parlament, pentru că timpul are datoria de a se prezenta în fața alegătorilor uh, în luna mai cu o treabă făcută bine, cu o treabă făcută bine în profunzime, care să fie satisfăcătoare pentru toate regiunile, atât uh, pentru regiunile de munte pe care le apără cu atardoare domnul Dorfman, ca și pentru regiunile ultraperiferice și pentru toate regiunile pe care le reprezentăm, pentru că cu toții avem crescători de animale și agricultori care așteaptă de la noi să facem o treabă cât se poate de bună. Uh, indiferent unde vom ajunge, este important să venim cu o treabă făcută bine, care să mulțumească sectorul și să uh, mai bine decât să uh, spunem că ne pare rău, că este un dezastru, dar că nu ne-am atins obiectivul. Important este să îmbunătățim condițiile de viață ale agricultorilor. Mai mulți colegi au spus că centrul uh, atenției noastre trebuie să fie producătorul, agricultorul. Sunt de acord, persoanele contează, ele trebuie să fie prioritare. Cu toții suntem ființe umane și față de oameni avem datorie. Deci, în centrul uh, priorităților noastre trebuie să fie oamenii două colege spaniole mi-au spus că trebuie să ținem cont nu doar de bărbați, ci să acordăm importanța cuvenită și femeilor. Desigur că da, fără femei nu s-ar dezvolta așa cum trebuie zonele rurale. Uh, doamna Senra um, a spus că trebuie să ne concentrăm și pe tineri. Da, tinerii agricultori sunt pentru mine o um, prioritate cu toți colegii de la PPE um, lucrăm uh, întregul an la a mai multă proeminență figurii agricultorului tânăr. De asemenea, din punct de vedere tehnic, trebuie să ținem cont de ei atunci când reformăm uh, această propunere a Comisiei. În ceea ce privește chestiunile de mediu, cred că este adevărat, societatea cere sectorului agricol și uh, de creșterea animalelor să respecte mediul, dar nu știm în ce măsură Ehm, sectorul ehm, de mediu nu își apără propriile interese în detrimentul intereselor agricole. Sectorul de creștere eh, de ovine și eh, caprine a introdus măsuri ehm, durabile pentru acele zone dificile în care se cresc aceste animale, zone eh, care pornesc la un handicap natural, Însă aceste măsuri nu se văd aici, Comisia nu le-a reluat. Nici uh, o lună nu a trecut de când am aprobat acel document referitor la ovine și capline și Comisia nu l-a preluat în documentul său. Cu toții trebuie să citim cu foarte multă atenție propunerea. Eu voi face acest lucru în luna august, liniștită, și uh, după vacanța de vară vom pregăti un document pe care îl vom da la tradus și după aceea vom discuta cu dumneavoastră. Vă stăm la dispoziție și înainte dacă aveți idei clare pe care doriți să ni le comunicați și după ce discutăm cu sectorul, după ce uh, analizăm uh, pendelete propunerea um, și după ce discutăm cu dumneavoastră, cu fiecare în parte, Ehm, vom ehm, rediscuta aici documentul. Vreau să-i spun domnului Agniu că vreau să-l întreb exact unde se duce ca să îl duc la acele ferme spaniole pe care vrea să le vedă. Domnilor și domnilor, ehm, subsidiaritatea și comunalitatea pot fi reconciliate. Nu înseamnă că renaționalizăm pacul, înseamnă doar că trebuie să fim mai flexibili, că trebuie să avem condiționalități sporite. Însă aici trebuie să fim atenți. Trebuie să nu punem prea multă povară asupra fermelor mici. Trebuie să vedem uh, care sunt acele aspecte ale politicilor noastre care au funcționat bine – pentru că este totuși posibil să facem uh, prea multe critici. Putem să-i transmitem uh, domnului raportoare gândurile noastre prin e-mail. Oricum, vreau să vă mulțumesc. Am uh, alocat acestui punct prea mult timp, însă se pare că a fost necesar să o facem. Eu uh, probabil că nici nu mă price foarte bine să gestionez timpul, așa că vreau să adresez scuzele mele următorului raportor, domnului Müller, și voi da cuvântul chiar acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Mă bucură că pot să fiu raportoare pentru regulamentul orizontal. Într-adevăr, vizează finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. trebuie să ne pozițio- a trebuit să ne poziționăm politic și este foarte important, fiind dat acest domeniu și fiind dat că e vorba de o abordare orizontală, să uh, ținem cont de punctele de intersectare cu toate propunerile legislative, mai ales când e vorba despre dezvoltarea unor noi planuri strategice. Noua PAC trebuie să simplifice multe. Și totuși, întrebarea este cum? Cum vrem să simplificăm? Am făcut o structură și încep cu structurile de guvernanță. Pentru că punctele de plată din Uniunea Europeană trebuie să fie reduse în așa fel încât per stat membru să mai existe doar un birou de plată în plan național sau un birou de plată ă, pe regiune. Dacă ne uităm puțin la structurile de acum, ne dăm seama că în Spania, în Italia, în Germania, sunt uh, foarte multe puncte de acest uh, gen și în Belgia, dar uh, nu există congruență între acestea. Germania are 16, landuri federale 13 puncte de plată și pentru mine se pune următoarea întrebare. Cum facem în așa fel încât să mai avem un singur asemenea punct pentru fiecare stat membru? Și a doua întrebare care apare, îmi cer scuze, e foarte gălăgie și nu, nu mă pot exprima. Al doilea subiect se referă la fonduri. Uh, sunt fondurile care până acum au fost două separate și care pe viitor vor trebui să uh, fie într-un singur pot comun. Întrebarea este atunci ce va fi controlat, cum și de unde se vor face plățile înspre ce. Și apoi, oficiile de plată vor face ele distincția, vor face o separare ca să se știe ce a fost finanțat, mie nu mi se pare că astfel se ajunge la simplificare. Nu în ultimul rând este vorba de controle. Cota de control la pilonul 1 înseamnă la ora actuală 1% și în pilonul 2 5%. Dacă după anul 2020 PAC la planurile strategice pune la oaltă pilonul 1 cu 2, atunci cum facem? Privim totul ca fiind un tot unitar și dacă da, cât de mare va fi cota de control? Cine o fixează? Statul membru o fixează el singur? Un alt comentariu pe care l-am inclus în lista mea. Raportarea anuală. La pilonul 2, statele membre trebuie să facă deja rapoarte anuale. În cadrul noii politici agricole comune, statele membre trebuie să aibă și rapoarte anuale de performanță. Comisia ce va face față de aceste rapoarte de performanță? Ce va cere Comisia în termenii cei mai concreți uh, să apară în aceste rapoarte de performanță? Ce trebuie să prezinte statele membre? Data pentru raportul anual este 15 februarie. Dacă birourile de plată regionale trebuie să se ocupă de asta, trebuie să existe o coordonare, trebuie să facă niște notificări vor fi verificate și aceste notificări? Deci, în teorie, pe la jumătatea anului vor trebui deja cerute niște date, date care de fapt poate nu există încă. Și în ceea ce privește uh, retragerea plăților la pilonul 1 și 2, ce se întâmplă în momentul în care avem un, stat mem- un, un fermier care întrunește condițiile, dar statul membru încă nu e gata primește fermierul totuși banii sau statul membru trebuie să facă o finanțare intermediară în așa fel încât banii să ajungă totuși la fermier? După cum vă dați seama, multe întrebări fără răspuns și multe detalii de clarificat. Actele delegate. Un obiectiv de al Comisiei a fost să dea mai puține acte delegate per ansamblu. În propunerile acestea sunt mult prea, puțin, mult prea multe mă scuzați, împuterniciri pentru comisie. Comisia poate da acte delegate și, prin urmare, în permanență poate introduce reguli noi, uh, trecând pe lângă Parlamentul European, exact cum subliniase și domnul Albert Des. Un plan care a fost votat trebuie să rămână valabil. Pe asta se bazează toate sistemele noastre, toate sistemele de date, sistemele IT, iar agricultorul trebuie să fie informați. Deci actele delegate reduc uh, certitudinea juridică și uh, abilitatea de planificare. Ori noi exact de acestea avem nevoie în administrație și în rândul fermierilor. Apoi, indicatorii de performanță. Cine îi definește? Statele membre sau Comisia? Și apoi cine adună indicatorii respectivi și cum vor fi uh, administrați. E vorba de open data, să nu uităm că avem GDPR acum, Regulamentul General de Protecție a Datelor. Acești indicatori trebuie să fie siguri din punct de vedere juridic, trebuie să poată fi controlați, verificați, să fie comparabili. Iată, doar câteva premise preliminare cu privire la acest regulament orizontal. Sunt foarte multe întrebări, întrebări care mi-au venit mie cel puțin în minte, iar în următoarele luni Vom uh, lucra bine și intens cu raportorii din umbră. Trebuie să facem asta pentru a ajunge într-adevăr la o simplificare în adevăratul sens al cuvântului. Mă bucură de pe acum să pot discuta cu dumneavoastră, cu Comisia, cu Consiliul și știu un lucru. Calendarul este el strâns, da, dar noi, cei de la Parlament, trebuie să ne facem temele de casă, trebuie să progresăm pentru ca măcar poziția Parlamentului să fie gata înainte de alegerile electorale. Mulțumesc. Zastępcy coordonatorów po dwie minuty. Pan poseł Dante, dwie minuty. Merci. Dau acum cuvântul coordonatorilor, două minute fiecare. Domnul Dantan. Tehnic. E eh bine... Mulțumesc. E vorba de un document foarte tehnic care trebuie să fie citit cu mare atenție Trebuie să ne asigurăm că această politică devine o politică comună în care economia agricolă are un locul cuvenit și trebuie să simplificăm lucrurile nu doar pentru partea administrativă, ci și pentru agricultori. Cred că pentru că acest cadru european devine tot mai puțin comun, statele membre vor să-și dezvolte Uh, propriile sisteme de control orizontale. Noi uh, trebuie să facem în așa fel încât lucrurile să fie simplificate cât se poate de mult. Din punct de vedere politic, regulamentul orizontal păstrează rezerva de criză. Uh, s-a făcut o reformă în favoarea unei uh, gestiuni uh, diferite din anii 2020. Însă, se pare că această rezervă va fi folosită pentru gestionarea clasică a piețelor, ceea ce ar limita uh, posibilitățile de folosire a acesteia în cazul crizelor reale. Se pare că mm, nu avem suficiente mijloace de a face față crizelor, după cum am văzut în ultimii ani. Deci cred că va trebui să inventăm instrumente noi care să-i ajute pe agricultori în situații de crize. Pentru că aceste crize, după cum vedem și trebuie să recunoaștem, sunt tot mai frecvente. Mulțumesc, domnul Santos, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aștept uh, cu interes să lucrez împreună cu uh, ceilalți raportori la acest raport. Dacă analizăm propunerile care au stat la baza uh, propunerii de regulament, se pare că ele au fost uh, bazate pe o logică nouă care a dat naștere planelor strategice despre care tocmai am vorbit. Trebuie să lucrăm cu mare atenție la acest subiect. Am mai luat cuvântul legat de problemele cu care se confruntă regiunea mea. Nu voi repeta ce am spus deja, dar vreau să precizez câteva chestiuni pe care le consider importante în această etapă. Cu fiecare rezervă de criză, cu fiecare fond pentru criză, uh, Comisia spune că 400 de milioane de euro vor fi uh, păstrați pentru că se va aplica disciplina financiară. Dar uh, cum va folosi cum va face rost Comisia de aceste fonduri? Dacă analizăm regulamentul privind planurile strategice, acolo se spune că va exista o singură autoritate care va gestiona fondurile. Trebuie să vedem cam pe unde se încadrează aceasta din perspectiva acestui regulament orizontal. Plățile timpurii. Uh, nu va fi obligatoriu uh, să se facă verificări administrative înainte Tocmai de aceea e important ca în acest regulament să avem o prevedere prin care să se garanteze calitatea plăților pentru a ne asigura că ex post nu trebuie să uh, returnăm bani, uh, să recuperăm bani care au fost acordați în mod greșit. Aceste lucruri trebuie să acopere fondul de dezvoltare rurală și dezvoltare agricole. Avem definiții în regulamentul de bază și cred că ar fi bine ca acolo să rămână și să nu recurgem la actele delegate pentru uh, introducerea definițiilor. Voi lucra cu interes cu colegii mei. Mulțumesc. Domnul Loazu are cuvântul. Domnul Flanagan. În ceea ce privește serviciul de consiliere pentru fermieri, cum aș vrea să întreb comisia, cum uh, vom evita suprareglementarea și cheltuielile excesive pentru acest serviciu de consiliere pentru agricultori? Și o altă întrebare legată de ce s-a mai întâmplat în trecut și despre ce urmează să se întâmple acum că schimbăm noi regulile. Uh, în repetate rânduri uh, am adus uh, organizația ale fermierilor care să discute cu Comisia pe marginea anumitor regulamente. Și li s-a spus acolo că ei nu pot face una sau alta. Apoi, um, agricultorii se întâlnesc cu Comisia după ce departamentele le-au, comisiei le-au spus că anumite chestiuni nu se pot face și comisia se face că nu știe despre ce vorbesc acești oameni. Mm, cum se duce copilul la mami și mami spune du-te la tati și tati spune du-te la mami și întreabă pe mami și problema nu se rezolvă niciodată. Acum iarăși vom avea situații în care la nivel național se vor elabora planuri. Avem nevoie de un organism european care să decidă în timp util uh, care sunt chestiunile care depășesc nivelul național, pentru că uh, acum uh, totul se elaborează la nivel uh, național. Cum pot fi arbitrii corect la nivel național? Cine va fi acel arbitru corect? Pentru că în situația de față uh, avem de-a face cu persoane care habar n-au ce să facă și comisia nu le poate da îndrumări. Și mă întreb ce se va întâmpla când planurile se vor elabora la nivel național. Cum poate cineva să judece propriul său plan? Domnul Loazu. Mulțumesc, domnule președinte. Da, politica agricolă comună ajută agricultorii din uh, statele membre, însă nu știm uh, cum se alimentează aceste fonduri. Ei bine, de la statele membre. Statul membru are întotdeauna cea mai clară viziune în ceea ce privește teritoriul său și zonele de producție națională. Uh, E vorba de o subsidiaritate întoarsă cu susul în jos. Comisia este, de fapt, omniprezentă. Vreo 20 uh, de uh, uh, articole uh, țin, de fapt, de implicarea directă a Comisiei. Este scandalos. Observ, uh, de asemenea, că se uh, că devin mai dure um, condițiile de acordare a ajutorilor și că sunt mai multe uh, sancțiuni uh, de fapt, politica este una mai degrabă punitivă decât una menită să stimuleze. Ehm, cred că trebuie să existe un control administrativ ehm, corect din partea comisiei, dar mă tem că nu va fi așa. Domnul Katainen, un minut. Doamna Katainen. Cred că propunerea comisiei merge în direcția cea bună. Este important ca statele membre să poată decide ce sancțiuni doresc să aplice cu respectarea principiului subsidiarității. Cu condiționalitățile nu trebuie să creăm sisteme care se suprapun. Trebuie să facem valori bazate pe risc mai mult în viitor. Fermierii care uh, fac lucrurile bine nu trebuie să fie îngreunați cu chestiuni administrative. De asemenea, trebuie să fim atenți ca sancțiunile să fie proporționale. Sper că Parlamentul uh, se va concentra pe plățile uh, către agricultori făcute la timp. Poate că avansurile ar trebui să fie acordate fără condiționalitate. Nu trebuie să creăm mai multă birocrație, trebuie să avem legislație mai simplă care să le facă viața mai ușoară fermierilor în practică. Dar cred că Ulrike Müller va face o treabă bună. Mă bucur că raportul este pe mâinile ei. Da, e vorba despre fermieri pe care nu dorim să-i penalizăm uh, pentru greșelile altora. Domnul Rope are un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, este bine că în sfârșit avem uh, propuneri uh, din partea Comisiei pentru a putea să le discutăm și să le modificăm. Ar fi foarte bine să știm și care este părerea părților implicate, pentru că uh, ei sunt cei care lucrează cu aceste chestiuni în fiecare zi. E adevărat că dorim să simplificăm lucrurile. Problema este că adesea această simplificare este pentru alții și nu pentru agricultori. Fermierul nici nu mai știe de unde să înceapă atât de multe condiții noi se introduc prin acest regulament. Uh, când, în ceea ce privește gestionarea, aceasta a fost destul de haotică până acum. Avem nevoie de o gestiune sistemică și cred că în acest regulament ar trebui să vorbim despre tranzacții corecte între membrii lanțului. Și trebuie să ne asigurăm că nu se reduc fondurile pentru PAC pe următoarea perioadă. Domnul Caputo. Mulțumesc. Această propunere seamănă cu cea anterioară, regulamentul orizontal reprezintă o actualizare prin care se dorește acordarea de mai multă flexibilitate a statelor membre pentru a răspunde nevoilor acestora. Nu cred că Comisia a fost exhaustivă aici. Noi nu dorim renaționalizarea PAC-ului. Care sunt agențiile de plată uh, naționale, uh, autoritățile de certificare și coordonare? Avem nevoie de parteneri uh, fiabili și uh, în continuare vor fi prevederi referitoare la sancțiuni și la auditurile din partea Comisiei. Se pare că Comisia dorește să reducă aceste uh, chestiuni. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș pune accent pe ceea ce înseamnă claritatea normelor uh, prin care se reglementează implementarea politicii agricole comune la nivel național. Pentru că să știți că, uh, din păcate sau din fericire, luați-o cum vreți, fermierii, uh, cel puțin cu care am discutat uh, uh, și eu, au mai multă încredere în ceea ce înseamnă autoritățile de la Bruxelles și mai puțină încredere în ceea ce înseamnă uh, cele naționale. Și de aceea cred că este foarte important, atunci când vorbim de sancțiuni, să creăm acele norme care să fie cât cât se poate declara în așa fel încât fermierii să știe ce conduită trebuie să aibă în uh, ceea ce înseamnă activitatea lor. Și până urmă putem discuta de, uh, de sancțiuni, pentru că câtă vreme n-ai o normă clară, evident că este foarte ușor să sancționezi fermierii. Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru mine este foarte important ca toate schimbările să ajungă la fermier și să folosim uh, toate mijloacele de a face debirocratizare în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că în urmă cu 10 ani era vorba de plățile complet, complet decuplate de, la hectar. Se dorea pe atunci uh, de birocratizare, se spunea că uh, Uh, suprafața este atunci definitorie, însă între timp, iată că s-a văzut, nu s-a ajuns la debirocratizare. Deci, vă rog frumos să avem în vedere noile posibilități tehnice și apoi să avem uh, în uh, vedere și ca totul să ajungă la fermier. Mă bucur de pe acum propunerile. Mulțumim, spune președintele. Domnule director, aveți acum cuvântul. 9 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această primă discuție care cred că ne-a arătat cum gândesc, cum gândesc raportorii și raportorii din umbră și cum gândește comisia dumneavoastră. Aș vrea să mă refer la mai multe subiecte care au fost aduse în discuție, începând cu ce a spus raportorul în privința structurilor guvernamentale. Uh, Uh, ați vorbit despre agenția de plat, agențiile de plată și despre reducerea numărului lor. Poate că e la mijloc o neînțelegere în modul în care a fost interpretat de dumneavoastră textul, pentru că noi vrem să avem o agenție de plată la nivel național, iar plățile care trebuie să fie făcute pe regiuni, să existe o, regi- o agenție pe regiune. Uh, Desigur, într-o țară federal, federală uh, sau descentralizată nu trebuie să fie mai mult de 10-15 agenții de plată, dar obiectivul este că dacă există plăți în pilonul 1 sau 2, la nivel național sau regional, aceste plăți să se facă de către aceeași agenție de plată, să nu există fragmentare care să depășească, să, să meargă și mai departe față de situația în care suntem aici. Deci vrem să facem o debirocratizare, o simplificare, la nivelul administrației naționale, dar de asemenea și la nivelul fermierului, pentru că este mai ușor să uh, comunici cu o singură agenție de plată decât cu două. Uh, vă putem furniza mai multe explicații în ceea ce privește agențiile de plăți, dacă doriți. În privința uh, organismelor guvernamentale, mai mulți Uh, membrii ai comisiei uh, s-au referit la acest lucru. Structura guvernamentală uh, ar fi menținută în mare parte, adică statele membre ar lucra cu agențiile de plată, ar lucra în baza regulilor care au existat în trecut, care au funcționat foarte bine până acum și nu vedem niciun motiv de a le schimba. În statele federale sau descentralizate ar exista un organism de coordonare care ar coordona activitatea agențiilor de plăți pentru a ne asigura că Comisia are un singur interlocutor, lucru foarte important pentru noi, pentru ca uh, munca să se deruleze în mod coordonat și simplificat la nivel național. Ca și în trecut, ar exista organisme de certificare, pentru că dorim să existe în continuare principiul auditului unic, astfel încât fiecare nivel să lucreze la, pe baza uh, muncii deja făcute de nivelurile inferioare și această chestiune ține de simplificare a procedurilor. Organismele de certificare în viitor ar avea și un cuvânt de spus în ceea ce privește performanța și auditurilor de performanță. Comisia nu dorește să uh, facă ea munca pe care o pot face organismele de certificare. S-a vorbit despre autoritatea de uh, gestionare, de management. Aceste autorități de management care își găsesc uh, rădăcinile în regulamentele strategice, nu în cele orizontale, sunt organismele responsabile cu uh, înființarea planurilor strategice, cu crearea planurilor strategice. Ele au, deci, un rol de planificare. Ele sunt interlocutorul pentru, cu societatea civilă și cu părțile interesate în cadrul uh, elaborării unor planuri strategice. Deci această explicație pentru acel lucru adus în discuție de un deputat. Doamna Müller, ați făcut referire la fonduri, la FEGA și FEDER. Ați spus că ele ar fi uh, într-un fel fuzionate. Nu este așa facem clar diferența între primul și cel de-al doilea pilon, primul finanțat prin FEGA, al doilea de FEDER. Aceasta este uh, situația acum și nu o vom schimba. Adevărata schimbare pe care o propune Comisia uh, constă uh, în, ca în caz, în starea, în momentul planificării strategice, ambele să fie incluse în același plan strategic. Uh, plățile directe ar fi finanțate uh, alături de uh, plățile de cheltuielile pentru piață din FEDER. Controlul nu diferă de la un pilon la altul, însă depinde de măsurile care sunt controlate la nivel fermierilor. Acum există o rată de control de 5% pentru plățile pentru zonă. Acest lucru afectează atât pilonul 1 cât și pilonul 2, pentru că știți în primul pilon, plățile directe sunt bazate pe zonă și în al doilea, um, plățile directe sunt pentru mediu sau pentru uh, zonele uh, cu restricții naționale, zonele defavorizate din trecut, așa cum se numeau în uh, perioadele trecute. Acolo rata de control este de 5%. În cadrul um, cross-condiționalității există o rată de control de 1%. În viitor, acest lucru s-ar putea schimba în bine, dacă îmi permiteți să spun așa, în cadrul unei politici bazate în primul rând pe performanță. Și noi credem că putem să limităm interferențele, implicarea Comisiei și a Uniunii prezentând niște criterii generale uh, și lăsând pe seama statelor membre să stabilească rata de control aplicabilă în fiecare zonă pe baza criteriilor de risc și pe baza criteriului general al proporționalității. Deci nu am, avea, am mai avea criterii minime pentru verificările pe teren. Acestea ar fi lăsate la latitudinea statelor membre pe baza criteriilor clar stabilite în regulament. Singura diferență este ecocondiționalitatea. Acolo am avea o rată de control de 1% în continuare, care este practic un minim pe care îl putem cere, 1% din fermele implicate în fiecare an, adică în 100 de ani am uh, fiecare fermă este controlată o dată. Mai puțin de atât nu se poate. Acesta ar fi un minim. Raportarea anuală, după cum ați spus, se va face un raport anual de performanță, care pe de o parte ar furniza informații legate de producție. Acest lucru este necesar pentru verificarea anuală a conturilor și ea furnizează informații anual um, uh, pentru a vedea care sunt evoluțiile rezultatelor. Deci a, a, toate trebuie procesate și evaluate separat, pentru că informațiile legate de producție este clar, este utilă pentru verificarea anuală a performanțelor, pentru a vedea uh, pentru ce s-a acordat uh, finanțare la nivel, la nivel european și există un corolar acolo al măsurilor și intervențiilor care s-au făcut, pentru a vedea ce fonduri s-au dus și rezultatele contează pentru evaluarea multianuală a modului în care politicile își ating obiectivele stabilite pentru a vedea dacă continuăm uh, fără întreruperi finanțarea din cele două fonduri a acestor măsuri. Desigur, Comisia uh, ar uh, furniza un model de raportare, deja lucrăm la acest lucru. Raportarea se va face pe baza prevederilor regulilor relevante din regulamentul privind planificarea strategică, în care se stabilesc indicatorii uh, cât se poate de clar. Ei se regăsesc în anexă. V-ați referit și la indicatorii de rezultat, care sunt uh, detaliați într-o anexă la regulamentul privind planificarea strategică. Indicatorii în sine nu pot fi raportați. Indicatorii reprezintă doar mijloace prin care se măsoară anumite aspecte ale uh, performanței, ale rezultatelor. Deci ce vor face statele membre în cadrul planului lor strategic va fi să transforme indicatorii în obiective cuantificabile. Obiectivele ar corespunde fiecare unui indicator și pe baza obiectivelor vom analiza ce progrese se fac de la un an la altul către obiectivul general la sfârșitul perioadei de șapte ani. Acesta este, practic, monitorizarea multianuală a performanțelor statelor membre și reprezintă baza judecății finale pe care o vom face pentru a stabili dacă planurile au dus la rezultatele uh, stabilite inițial sau nu nu indicatorul în sine, ci obiectivul alocat aferent fiecărui indicator este luat în calcul. Cred că deja am intrat în detalii prea tehnice și dacă doriți putem uh, clarifica bilateral aceste chestiuni sau într-un seminar tehnic, dacă doriți să organizăm un astfel de seminar. Actele delegate. În discuțiile anterioare și la Consiliu am discutat mult despre acest lucru. Uh, S-a spus că este, are prea multe puteri comisia. Noi am numărat uh, aceste acte delegate în toate propunerile și rezultatul a fost o reducere cu 45% a puterilor comisiei. Deci aproape cu jumătate s-a redus, uh, s-au redus atribuțiile comisiei. Deci nu e adevărat să spuneți că comisia încearcă să acapareze puterea prin uh, actele delegate. Din contră, am făcut mulți pași înapoi, în spate, și avem acum jumătate din uh, puterile pe care le aveam. Nu e vorba de faptul că vă luăm dumneavoastră la Parlamentul European din atribuții. Știți că uh, Parlamentul are o atribuție de examinare uh, în cadrul uh, în ceea ce privește aceste acte delegate. Mai degrabă uh, în cazul uh, actelor de punere în aplicare, Parlamentul are un rol limitat, pentru că statele membre sunt responsabile cu verificarea și controlul uh, activității Comisiei. Și vreau să mă mai refer la câteva chestiuni care au fost uh, aduse în discuție de raportorii din umbră și de alți deputați, membrii acestei comisii. Uh, Criza a fost uh, adusă în discuție de mai multe ori și, de asemenea, rezerva agricolă. Să vă explic cum funcționează. Acum există o rezervă de criză care este sporită, uh, este adusă în fiecare an și dacă banii nu sunt folosiți, ei sunt rambursați fermierilor la sfârșitul anului. Rezerva este apoi iarăși colectată uh, și avem o disciplină financiară. Acest lucru se va opri pe viitor. Vom avea o rezervă agricolă colectată odată. Dacă este folosită, ea va fi reumplută din mijloacele bugetare disponibile de obicei prin buget. Deci bani care nu se cheltuie de la buget sau din marje, adică între buget și plafonul pentru CFM. Ehm, vom porni de la 478 de milioane de euro, adică suma finală a rezervei de criză în 2020 după care o vom duce mai departe în bugetul 2021, primul an al noii perioade de programare și va fi reumplută ca în funcție de modul în care s-au cheltuit sau nu fondurile pentru uh, obiective concrete. Care sunt obiectivele, uh, celelalte obiective pentru care vor fi folosiți acești bani? Uh, pentru uh, intervenție pe piață, cheltuieli obișnuite, ajutoare pentru stocare privată sau măsuri uh, excepționale, așa cum uh, sunt ele precizate la sfârșitul regulamentului privind organizarea comună a piețelor, adică măsuri de luat în cazul de uh, uh, zoonoze sau așa mai departe. De, pentru moment, această rezervă este la nivel de 478 de milioane, dar nu înseamnă că nu o putem spori în cazul în care ne confruntăm cu situații de criză în care este nevoie de fonduri suplimentare. Însă aceste fonduri ar veni de la fonduri alocate în buget necheltuite sau din marjă, adică diferența între bugetul anual și plafonul CFM. Vom avea așadar o nouă rezervă agricolă care va fi mai practică, mai puțin birocratică și mult mai transparentă. Domnul Santos a spus că nu se va mai face verificarea anuală a conturilor. Eu n-am înțeles foarte bine care a fost sensul întrebării dumnealui. Dacă citim regulamentul financiar, constatăm că deci dacă citește regulamentul domnul Santos, poate vedea că regulamentul orizontal uh, ar prevede uh, verificarea anuală financiară care există deja uh, pentru a vedea câți bani s-au cheltuit. Apoi există și o verificare a performanței anuale, al cărei scop este să vadă că fondurile folosite sunt acoperite de un corolar de producție de rezultate care arată că banii nu au fost cheltuiți aiurea, ci pentru intervenții și măsuri. Și există și o decizie ad hoc pe care o poate lua Comisia dacă anumite structuri guvernamentale nu au acționat în mod adecvat. Dar aceste chestiuni pot fi explicate în detaliu la reuniunile tehnice. Domnul Flanagan, încă n-ați plecat. Ați vorbit despre uh, suprareglementare și despre serviciile de consiliere pentru uh, agricultori. Eu nu am aceleași temeri ca dumneavoastră. Eu uh, cred că statele membre vor dori să aibă mai puțin decât am propus noi, cel puțin uh, spun, a, asta mi-a arătat mie experiența din 2013, când uh, am redus considerabil uh, catalogul de posibilități de consiliere în, fin, în uh, la sfârșitul negocierilor. Deci nu cred că riscăm acolo o suprareglementare din contră. În ceea ce privește relația între departamentul din Irlanda și Comisia Europeană, nu cunosc situația concretă la care faceți referire la, în regulamentul privind planificarea strategică, propunerea este foarte clară. Statul membru elaborează planul, îl discută cu Comisia în detaliu, în profunzime și până la urmă Comisia își dă aprobarea. E vorba de două roluri foarte clare ale celor două organisme și atunci departamentul ar fi cel care ar pune în aplicare planul așa cum este el aprobat de comisie. Comisia întotdeauna vă stă la dispoziție pentru uh, recomandări suplimentare dacă uh, agricultorii doresc să cunoască mai bine regulile europene. Acest lucru nu s-ar schimba comparativ cu situația actuală. Uh, ar trebui să vă opriți, spune președintele. Două minute, pot continua? S-a vorbit despre sancțiuni. S-a spus cred de către domnul Loazo că mai multe sancțiuni și elemente de implicare ale comisiei sunt prezente în text. Din contră, nu vom mai stabili sancțiuni concrete sau rate de control concrete. Va fi la latitudinea statelor membre care, pe baza unui set de criterii stabilite în regulament, în special în ceea ce privește schemele uh, verificarea um, uh, ecologică uh, de 5% va fi incorporată la ecocondiționalitate și va intra sub rata de 1%, deci vom avea mai puține controle, nu mai multe. Obiectivul acestei propuneri nu este să avem mai multe controle și mai multe formalități uh, greoaie, vrem din contră să reducem aceste elemente în măsura posibilului. În ceea ce privește uh, rolul uh, organismelor uh, guvernamentale, nu uh, există o schimbare uh, mare. Credem că sistemul actual funcționează bine, dar vă pot da informații tehnice altul de colegii mei despre cum funcționează acestea. Despre sancțiuni am vorbit. În ceea ce privește auditurile, atât. Trebuie să vă opriți aici. Trebuie să vă opriți aici. Mai aveam două întrebări la care trebuia să răspund, dar în fine, mă opresc aici. Vom uh, face auditul de performanță în viitor, dar în cadrul auditului unic, numărul de audituri s-ar putea reduce în ceea ce privește Um, respectarea uh, semnificativ, pentru că vor fi mai puține reguli europene, deci uh, va fi mai puțină nevoie de a le verifica. Domnule Buda, ați vorbit despre claritate și despre faptul că unor agricultorii au mai multă încredere în Bruxelles decât în autoritățile naționale. Suntem mândri să auzim așa ceva. Um, pe de altă parte, cred că politica agricolă comună actuală funcționează pe baza gestiunii împărțite, comune, de ce um, trebuie să vedem cum tragem linia de departajare între activitățile Comisiei și cele ale statelor membre. Acest uh, lucru a fost clar descris în propuneri. Planurile strategice ar reprezenta baza politicilor statelor membre. Aceste planuri strategice ar fi aprobate de Comisie, deci fermierul uh, se confruntă cu uh, o situație în care administrația națională și cea europeană ar au convenit ce trebuie să fie implementat. Deci nu cred că există aici un risc. Uh, cel la care v-ați referit dumneavoastră, nu cred că există acest risc. Mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Ați vorbit 20 de minute, să știți. 14.30. Ci co z Państwa 14.30. Ne vom uh, revedea la ora 14.30 cei care plecați. Dau cuvântul din nou cu raportorului o, o propoziție. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile. Preiau cu mare drag propunerea Comisiei ca după vacanța parlamentară să avem o reuniune tehnică cu raportorii din umbră. Și cred că, da, vom putea să clarificăm anumite lucruri în detaliu, în așa fel încât să putem progresa. Vă mulțumesc! I pan director zapraszają panią na kawę do komisji na dalszą Mulțumesc uh, foarte mult și comisiei și, uh, sigur, domnul director vă va invita la o cafea ca să mai discutați. Într-un minut vom începe ședința coordonatorilor.